Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Vă rog frumos să luați loc. Haideți să ne începem ședința care ar trebui să dureze până la orele 18.30. Eu am să prezidez până ce va sosi președintele nostru. Primul punct este, bineînțeles, adoptarea ordinii de zi. Am aici o propunere de amânare a punctului 8, respectiv raportul de evaluare al Comisiei în ce privește directiva despre păstrarea datelor și vom înlocui acest punct cu o declarație a directorului uh, Direcției Generale pentru Afaceri Interne în ce privește fluxurile migratorii din nordul Africii și consolidarea mecanismului Schengen și uh, a colaborării cu agenția Frontex. Deci va fi noul punct de pe ordinea de zi în această după amiază. Dacă nu sunt obiecții, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. În această după amiază nu există anunțuri din partea președintelui. Și atunci vă invit să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume mandatul pentru trilog pe baza proiectului de buget 2000, pentru anul 2012. Dragi colegi, ne începem prezentarea de astăzi cu o prezentare din partea Comisiei a proiectului de buget pentru anul 2012, proiect care a fost inițial prezentat pe data de 20 aprilie. În uh, ce privește uh, spațiul de libertate, securitate și justiție, Comisia a propus o mărire cu 17,7% a creditelor de angajament și cu 6,8% a uh, uh, plăților în comparație cu anul 2011. Voi da mai întâi cuvântul reprezentantului Comisiei, rugându-l să ne dea mai multe detalii despre această propunere. Și apoi voi da cuvântul doamnei raportor, doamna Keller, pentru a ne prezenta proiectul de aviz asupra mandatului pentru acest trilog bugetar care va avea loc în luna iunie, aviz a cărui scop este să definească prioritățile Parlamentului European în vederea uh, ținerii acestui trilog și după aceea vom uh, putea începe discuțiile. Deci mai întâi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Muran. Aveți cuvântul. Madam President and Madam Mulțumesc, doamna președinte, doamna raportor și dumneavoastră, onorați deputați ai Comisiei Libe, Libe pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea de a prezenta acest proiect de la buget pentru 2012. Uh, vă propun să prezint o imagine generală a propunerii, accentuând aspectele cele mai importante. După ce voi fi terminat prezentarea, voi fi bucuros să răspund la toate întrebările pe care dumneavoastră veți dori să le adresați ca un comentariu de natură generală, pregătirea proiectului de buget pentru 2012 are loc în contextul unei creșteri de 0% în ceea ce privește resursele umane și finanțele. Pentru a putea depăși situația dificilă din uh, toate statele membre, situația economică dificilă, um, nivelul creditorilor de plată nu a crescut foarte mult. Prezentarea mea se va concentra asupra spațiului eh, libertății, justiției și securității. Cu alte cuvinte, capitolul 3A reprezintă 1,3 miliarde din totalul bugetului Uniunii Europene care este de 1,42 miliarde de euro. În ciuda contextului economic dificil, la capitolul 3A se observă o creștere importantă a creditelor de angajament în comparație cu bugetul 2011. Este vorba de 17,7%. Acest lucru ajunge la, uh, duce la un total de 1,3 miliarde euro. Asta înseamnă că această zonă este considerată foarte importantă din punct de vedere politic de asemenea, um, vizează și desfășurarea continuă a programului de la Stockholm. Și creditele de plăți au crescut substanțial în uh, raportat la 2011 cu 6,8%, ajungând la 868 de milioane de euro. Comparând uh, lucrurile, 17,7% și cele 6,8% credite de angajament, respectiv credite de plăți la capitolul 3A, ar, putea, ar trebui să fie văzute în contextul unei creșteri de 3,7% și 4,9% credite de angajament, respectiv credite de plată pentru uh, buget per total. Headingul 3A a fost considerat o prioritate, alocându-se o finanțare mai mare decât altor uh, capitole. În ceea ce privește marja, marja la care vă referiți reprezintă diferența între sumele de la 3A și programarea financiară pentru cadrul financiar 2007-2013. Această marjă sau această rezervă poate fi importantă în contextul anumitor evenimente neprevăzute, cum ar fi criza care are loc în uh, nordul Africii. În felul acesta pot fi mobilizate fonduri suplimentare atunci când este nevoie de ele. Bugetul actual de la 3A este de 65,6 milioane de euro Marja a fost comunicată în ianuarie 2011 autorităților competente. Această creștere de 39 de milioane în comparație cu ceea ce prognozasem în ianuarie provine de la um, bugetul Agenției pentru IT. De ce o asemenea creștere la headingul 3A, ținând cont de situația economică actuală. Creșterea pentru această zonă este foarte importantă. Majoritatea creșterilor au legătură cu uh, creșterea fondurilor în uh, ceea ce privește fondul de solidaritate, deci aceștia așa numitele solid funds. De asemenea și cu fondul pentru finanțare externă, ajutor pentru uh, cetățenii țărilor terțe și fondul de solidaritate. Angajamentele pentru extern, pentru extern au crescut cu 38% în comparație cu bugetul din 2011. Vorbim despre o creștere de 95 de milioane de euro de credite de angajament și 27 de milioane de euro credite de plată. În 2012 a fost prevăzut ca fondul să financeze noi evoluții în cinci domenii strategice importante care sunt prioritare pentru Uniunea Europeană. Compatibilitatea uh, sistemelor naționale cu SIS Europe, uh, al Uniunii Europene, SIS 2, de asemenea uh, desfășurarea programului VIS la punctele de frontieră, 3, o implementare mai eficientă a Visa Code, implementat încă din anul 2010. În al patrulea rând, introducerea centrelor de coordonare naționale și a sistemelor aferente în zona euro, de asemenea sistemul de supraveghere europeană european care trebuie să devină um, funcțional până în 2013 și în al cincilea rând investiții în tehnologie pentru verificări eficiente la frontieră. Controle automatice la frontieră, așa numitele ABC Systems. În al doilea rând, creditele de angajament pentru fondul european în vederea integrării cetățenilor din țările terțe crește cu 30, 23% credite de angajament și 5,1% credite de plată, adică o creștere de 31 de milioane de euro pentru creditele de angajament și 4 milioane de euro pentru creditele de plată în comparație cu bugetul din 2011. Această creștere reflectă importanța acestui domeniu și provocările în fața cărora ne aflăm. În ceea ce privește uh, fluxurile migratorii și uh, rezidența acestora în Uniunea Europeană. Se va continua cu implementarea strategiilor pentru acest domeniu. De asemenea, este nevoie să facilităm această integrare tot mai mult. Fondul pentru integrare, pentru orientare civilă și cursuri în acest domeniu a fost foarte mare. Este nevoie de o integrare totală a cetățenilor din țările terțe în Uniunea Europeană. În al treilea rând, creditele de angajament propuse pentru uh, Fondul European uh, de reîntoarcere um, a crescut față de 2011 Vorbim de 49 de milioane de euro în ce privește creditele de angajament și 6 milioane de euro în ce privește creditele de plată. În anul 2012, acest fond va sprijini statele membre în ceea ce privește um, returnarea și, de asemenea, va susține acțiunile statelor membre în acest domeniu, venind uh, în întâmpinarea acestora cu resurse materiale și expertiză. În fine, nu a existat niciun fel de creștere a creditelor de angajament pentru fondul refugiaților europeni. Propunerea Comisiei pentru 2012 se bazează pe uh, ceea ce s-a stabilit în uh, perspectivele financiare. Suma prevăzută pentru 2012 este deci aceeași ca și în anul 2011 pentru acest fond. Trebuie să se anotă însă că acest lucru reprezintă în continuare o creștere cu 38% în comparație cu anul 2007 și cu cifrele care existau atunci. Trecând mai departe, alte creșteri care merită atenția, sistemul de informare privind vizele și prevenirea um, criminalității, creditele de angajament pentru vis, 38,7% în 2012, adică o creștere cu 83% pentru angajamente și 43% pentru plăți în comparație cu anul 2011 adică o creștere de 17,5 milioane credite de angajament și 8,8 milioane credite de plată. Acest sistem, în primul sistem al 2012 trebuie să se dezvolte în continuare. Acest lucru include amendamentele uh, care au fost propuse de către Visa Code, adoptate în aprilie 2010, pe care l-am menționat și mai devreme, și, de asemenea, acceptarea amprentelor pentru a exclude orice eșec de a putea implementa acest program cadru. Programul de uh, combatere a criminalității a crescut și acesta 8% în ceea ce privește creditele de angajament, dar a crescut, deci a fost redus cu 10,6% în ceea ce privește creditele de plată. Am reușit să acoperim mai bine um, această relație între creditele de angajament și de plată în ceea ce privește acest program special. De aceea, totalul uh, este mai mic în anul 2012, fondurile vor susține în continuare acțiunile prioritare în ceea ce privește lupta împotriva corupției, lupta împotriva traficului uh, uman, împotriva uh, crimei, uh, infracționalității cibernetice și a pornografiei infantile. În ceea ce privește agențiile, în 2012, 3A uh, va susține 8 agenții Institutul pentru Egalitate de Gen va reprezenta excepția, va fi sprijinit în continuare de la 1A în contextul uh, actualei perspective financiare. Două dintre aceste agenții sunt în faza inițială, abia au fost înființate. Oficiul pentru, sprijin, uh, pentru sprijinirea azilului uh, din Malta este una dintre ele. Celelalte șase agenții sunt considerate a merge în continuare foarte bine. Vorbim aici de Frontex, Europol, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, CEPOL, Eurojust și de Centrul pentru Monitorizarea Drogurilor, EMCDDA. Pentru a stabili nivelul subvențiilor din 2012 pentru aceste agenții, Comisia a ținut cont de stadiul de dezvoltare al agențiilor Spre exemplu, nu a existat recrutare suplimentare, nu a existat posturi suplimentare, au fost uh, alocate misiuni suplimentare și de asemenea s-a ținut cont de veniturile raportate la uh, anii trecuți. Nu au existat posturi uh, suplimentare asupra cărora să se fi căzut de acord, cu excepția acelor agenții care au primit atribuții suplimentare, cum ar fi CEPOL-ul, însă acolo a avut loc și o restructurare, o reorganizare, așa cum s-a întâmplat și la Eurojust. Important este ca creditele de angajament uh, pentru Frontex uh, se bazează pe mandatul actual, pentru că aceasta este singura bază legală uh, pe care putem să ne bazăm atunci când facem propunerile. Sigur că totul se revizuiește, ținând cont de regulamentele care se amendează. În concluzie, propunerile uh, de creștere de la capitolul 3A sunt substanțiale, dar reflectă întru totul importanța politică a acestui domeniu politic. Ar trebui să plasăm această creștere substanțială în contextul potrivit, pentru că acest capitol 3A reprezintă um, 3% din bugetul total al uh, pentru 2012. Creșterile creditelor de angajament sunt uh, substanțiale, dar uh, în conformitate cu propunerile care au fost făcute în ianuarie, iar nivelul creditelor de plată a fost examinat foarte în detaliu și a fost uh, tăiat, a fost redus unde a fost nevoie de către comisie. În acest context doresc să vă amintesc un lucru. Dacă nivelul creditelor de angajament pare a fi prea scăzut, în decursul timpului, Comisia poate să uh, reactiveze anumite linii bugetare, astfel încât să se asigure că fluxul de bani este disponibil de-a lungul timpului. Acest lucru este important pentru că uh, creditele de angajament și de plată de la headingul 3A um, reprezintă 65%, este o rată foarte scăzută, cea mai scăzută din ratele din bugetul pentru 2012 în ceea ce privește creditele de angajament. Mulțumesc pentru atenție. Cu aceasta închei prezentarea mea. Îmi cer scuze că am numit atât de multe cifre și de procente, însă este inevitabil atunci când vorbești despre buget. Sper că nu a fost prea confuză prezentarea mea și sunt dispus să preiau orice întrebări aveți să-mi adresați. Vă mulțumesc! Muren as representative of... Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat uh, situația proiectului de buget pentru 2012. Profit de această ocazie pentru a uh, prelua funcția de președinte al comisiei noastre și îmi cer scuze pentru întârzierea de 5 minute pe care am uh, suferit-o uh, venind de la Madrid, dat fiind că avio avionul a aterizat cu oarecare întârziere la Bruxelles și vă urez tuturor bun venit la Comisia Libe, la lucrurile noastre, la această ședință de lucru. În, în săptămâna aceasta, când probabil sunteți, tu, sunteți cu toții, știți cu toții uh, veștile pe care le-a anunțat președintele Obama al SUA, și anume că autoproclamatul uh, lider organizației Al-Qaeda a fost depistat, uh, urmărit și ucis conform informațiilor pe care le-am primit de la administrația americană. A fost omorât în cadrul unei operațiuni care s-a desfășurat uh, în ultimele 24 de ore, deci Așteptăm și informații suplimentare, bineînțeles, explicații care ni se vor oferi privind această știre foarte importantă cu privire la uh, lupta mondială, globală, împotriva terorismului, mm, a tuturor formelor uh, de terorism, mai ales uh, a celor care reprezintă o amenințare pentru umanitate, așa cum s-a dovedit în urma atacurilor teroriste din Afganistan, Pakistan și Marrakesh. Uh, bineînțeles, este vorba de uh, adepți ai tuturor credințelor și a venit vremea să ne referim la toate aceste aspecte în cadrul discuțiilor noastre de la LIBE. Dar Astăzi uh, dau mai întâi cuvântul domnului raportor care se ocupă de acest subiect, uh, colega noastră Francesca Keller, pentru a prezenta proiectul de aviz în ceea ce privește mandatul pentru buget pentru um, trilogul bugetar. Mulțumesc, ne-am întors la buget. Acest aviz, așa cum a spus domnul președinte, se referă la mandatul pentru trilog. Nu este vorba de cifre, acum nu vom face schimburi de cifre, ci trebuie să ne stabilim prioritățile, precum și chestiunile generale pe care dorim să le includem în acest trilog. În egală măsură, trebuie să fim succinți, ca întotdeauna, astfel încât uh, eu um, am uh, scris în acest document uh, temeliile pe care le consider eu că ar trebui să le aibă acest buget. Este vorba de priorități în uh, ceea ce privește uh, zona libertăților uh, și a justiției, așa cum se spune în protocol de la Stockholm, în programul de la Stockholm. Trebuie să ținem cont și de criza economică pe care o traversăm, bineînțeles, astfel încât trebuie să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți cu chipzuință și în conformitate cu prioritățile noastre. Mai mult, uh, bineînțeles, luăm notă de majorarea de care a vorbit Comisia la buget, care ne afectează Comisia noastră și, bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual care va fi prezentat în luna iunie și care, bineînțeles, va juca un rol foarte important pentru comisia noastră. Mai departe, la ceea ce dorim noi să subliniem în acest trilog, vă propun să spunem faptul că Comisia ar trebui să evalueze și să revizuiască întotdeauna programele și uh, în ceea ce privește capacitatea de a atingerea obiectivelor și să raporteze aceste rezultate Parlamentului European uh, ar putea să fie lucruri de la sine înțelese, dar aceasta trebuie să fie direcția de urmat în ceea ce privește uh, poziția bugetară pe următorii ani. Este important să avem finanțare nu numai nu numai sau nu, nu în principal pentru uh, uh, combaterea migrației ilegale, bineînțeles, avem nevoie de finanțare și pentru protecție internațională și pentru măsuri de integrare. Mai mult, aș vrea să subliniez faptul că agențiile ar trebui să dispună de finanțare suficientă pentru a-și uh, Uh, îndeplini sarcinile pe care le aduce programul de la Stockholm, dar și tratatul de la Lisabona. În egală măsură este important să ținem cont de separarea Direcției Generale cu privire la afacerile externe și securitate în două departamente, direcții separate, care ar putea să, ceea ce ar putea să aibă implicații bugetare, bineînțeles. Mandatul Frontex este revizuit și acest lucru ar trebui să, să fie luat în considerare în noul buget, aș dori să subliniez acest lucru, iar acest lucru a fost și el subliniat de Comisia Europeană. Iar uh, programele și proiectele care nu au încă un temei juridic nu ar trebui să primească fonduri deocamdată, ci ar trebui să fie incluse la rezerve. Și în ceea ce privește SIS 2, noi propunem ca fondurile sau o mare parte a acestora să fie trecute la a, rezervă, dat fiind că acesta nu este operațional încă. Iată ce vă propun eu și acestea sunt ideile pe, cu care propun să mergem la trilog. Dacă aveți comentarii, adăugiri, puteți să faceți amendamente, dar dacă aveți unele observații, sunt gata să le ascult acum sau mai târziu la reuniunea raportorilor din umbră. Cred că în curând vom avea Uh, termenul limită pentru depunerea amendament amendamentelor pe 5 mai la prânz. Votul va avea loc tot în luna mai, deci este foarte important să faceți propunerile și comentariile cât mai rapid cu putință. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Keller, for the short... Vă mulțumim, doamna Keller, pentru această prezentare succintă a avizului dumneavoastră, care reflectă prioritățile comisiei noastre. În ce privește poziția pe care ar trebui să o adopte Parlamentul European înainte de acest trilog. Acum lansăm dezbaterea, câteva persoane deja s-au înscris. Mai întâi doamna Gonț. Vă mulțumesc. În calitatea mea de raportor din umbră pentru aviz din partea grupului socialiștilor și democraților, sunt în mare de acord cu termenii din acest aviz. Această Uh, mărire care a fost menționată de către comisie și apare și în aviz era una la care ne așteptam, o presimțisem deja, pentru că știam că e nevoie de uh, mai mulți bani în, pentru spațiul uh, european de libertate, justiție și securitate. În ce privește finanțarea agenției Frontex, am înțeles că Bazându-ne pe mandat, nu putem să acceptăm o mărire, dar uh, știți că s-a propus modificarea acestui mandat și atunci probabil că creditele de angajament vor trebui și ele să fie revizuite. Acest lucru este o evidență. Apoi, în ce privește finanțarea pentru protecția pe plan internațional, pentru integrare, Uh, s-a vorbit mult despre lupta împotriva uh, um, imigranților ilegali, deci cred că și acest aspect ar trebui să fie uh, subliniat. S-au mai făcut câteva observații. Știm că agenția pentru IT încă nu este operațională, deci putem accepta ideea să existe niște fonduri uh, deocamdată ținute în rezervă, la fel și pentru cealaltă agenție care de asemenea încă nu funcționează și creditele uh, de angajament aferente vor trebui să fie în rezervă pentru a putea fi folosite ulterior. Și având în vedere faptul că deocamdată nu avem niște proiecte pilot asupra care ne-am hotărât și aici vor trebui să existe niște fonduri puse în rezervă ca să putem eventual să le finanțăm. Mulțumesc, doamnă Gonț, acum domnul Diaz de Mera. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu principalele priorități pe care le-a menționat doamna Keller. Știm cu toții că trebuie să facem față consecințelor acestei crize economice, dar acum ne confruntăm și cu o criză a ajutorului umanitar din cauza acestor uh, deplasări masive de uh, populație, mai ales uh, persoane care provin din Libia. Vorbim de numai puțin de 450.000 de persoane. Vă rog să nu pierdem din vedere amploarea acestui fenomen. Doamna Keller vorbește despre protecția internațională, despre așa numita protecție subsidiară. Și atunci aș vrea să adresez o întrebare comisiei. Fondul pentru returnare a avut o, un buget mai mare cu 49 de milioane de euro. practic o creștere de 43% a creditelor uh, de angajament și de 8% a creditelor de plăți. Cu alte cuvinte, dacă ne gândim la cifrele menționate de comisie, vedem că bugetul pentru 2012 este la fel cu cel pentru anul 2011 pentru acest fond am tot respectul pentru comisie, dar vă rog să nu mai facem asemenea comparație, pentru că situația nu este aceeași între 2011 și 2012. Pentru că, deși față de cifrele din anul 2007, bugetul a crescut cu mai mult de 30%, Însă eu aș putea să fac comparații uh, uh, anecdotice, să mă gândesc la ce s-a întâmplat, să zic, în anul 1948, când uh, acest fond nici măcar nu exista. Dar nu are sens să mergem până într-acolo. Nu are sens din partea Comisiei să ne spună că da, nu cresc uh, uh fondurile în 2012 față de anul 2011, dar gândiți-vă că există o creștere față de anul 2007. Ce se sale să faci comparația cu anul 2007? Apoi, o altă întrebare pe care aș dori să o adresez comisiei. A vorbit despre agenția de la Malta, dar nu ne-a dat nicio cifră. Finanțarea biroului pentru azil se va face prin intermediul fondului pentru refugiați. Cel puțin așa știu eu și adresez întrebarea să știu dacă așa este sau nu. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera, spune domnul președinte. Domnule, dragi colegi, cine altcineva mai dorește să ia cuvântul? Mai aveți întrebări pe care doriți să le adresați doamnei raportor? Dacă nu, atunci îi dăm cuvântul uh, reprezentantului comisiei să răspundă la întrebările care au fost adresate și apoi am să dau din nou cuvântul doamnei Chele. Vă mulțumesc. Sper că am reușit să notez toate întrebările care mi-au fost adresate și toate observațiile și am să le iau pe rând. Mai întâi câteva detalii despre Frontex. Sunt de acord cu cele spuse. În funcție de data la care se va schimba temel juridic, vom propune un uh, buget revizuit sau un, uh, o scrisoare de rectificare a bugetului pentru anul 2012. În ce privește nevoile pentru fondul de integrare, Așa cum am afirmat și în prezentarea mea, se iau deja măsuri pentru o finanțare suplimentară. Comisia acordă mare importanță acestui fapt. În ce privește banii puși în rezervă, noi sperăm că Agenția pentru IT va deveni operațională uh, până la sfârșitul anului 2011 și SIS-2 cândva în anul 2013, dar sunt proiecte în curs de derulare și încă nu putem să știm precis când aceste uh, proiecte, cum spuneam, vor deveni operaționale. Oricum, până în luna octombrie, noiembrie, anului în curs, vom putea da mai multe informații Parlamentului European. Comisia este pe deplin conștientă de faptul că trebuie să putem reacționa foarte rapid la evenimentele recente, de aceea am menționat rezerva pentru anul 2012. Eu cred că deja am reușit să alocăm bani uh, statelor precum Italia și Malta pentru ca ele să poată să facă față fluxului de refugiați în ce privește EASO, finanțarea este separată, pentru a răspunde domnului Diaz de Mera. Nu e, uh, e vorba despre o finanțare care provine din fondul pentru refugiați, iar pentru anul 2012 ea va fi de 10 milioane de euro. Deci este o finanțare din sursă separată. Și acest buget, care era de 3 milioane în 2010, a ajuns la 8 milioane în 2011 și deci va fi de 10 milioane în 2012 în momentul în care, potrivit jargonului folosit la noi, această agenție va atinge viteza de croazieră. Privitor la remarca făcută despre Fondul uh, European pentru Refugiați. Eu nu am vrut să fac uh, glume, dar ținând cont de perspectivele financiare actuale care acopereau perioada 2007-2013, am vrut să spun că alocarea de fonduri pentru uh, acest fond a crescut, deci din 2007 până la sfârșitul uh, perioadei de programare. Dar bineînțeles că între 2011 și anul viitor nu va exista niciun fel de mărire a bugetului. El va rămâne la aceeași nivel. Vă mulțumim pentru explicații, spune domnul președinte. Acum dau din nou cuvântul doamnei raportor, doamna Keller. Mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile dumneavoastră. Sunt întru totul de acord cu cele spuse și cred că vom putea găsi spațiu în raport pentru majoritatea dintre ele. Haideți să încercăm să ne coordonăm cât mai bine și să cădem de acord asupra amendamentelor pe care dorim să le propunem. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Atunci cu aceasta am încheiat discuția noastră și este momentul să prevedem pașii următori, anunțând că termenul limită pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru 5 mai 2011 uh, la prânz. Deci, 5 mai la ora 12, iar votul la Comisia Libe va avea loc uh, în mai, pe 24 și pe 25, astfel încât votul la bugete să poată avea loc la mijlocul lunii iunie. La fel ca și anul trecut, Comisia pentru Bugete ne-a solicitat să le trimitem propunerile noastre pentru proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Iar termenul limită va fi stabilit pentru 27 mai la prânz. vor fi transmise mai multe informații deputaților prin e-mail. Cam atât pentru moment și cu acesta trecem mai departe la următorul punct, și anume punctul 4. Și înainte dați-mi voie să vă anunț că mai avem punctul 4, 5 și apoi punctul 6 reprezintă un vot electronic așa încât este foarte important să aveți cardurile de vot uh, pentru vot electronic la dumneavoastră. Iar cei care nu le au uh, la ei, vă rog, trimiteți pe cineva să vi le aducă. Așadar, haideți să trecem la punctul 4. Instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen. După cum știm, uh, domnul uh, Carlos Coelho este raportorul, avem un proiect de raport care a fost urmat de două schimburi de opinii la LIBE care au avut loc în ianuarie și martie. Vom da mai întâi cuvântul domnului raportor, domnului Coelho, apoi vom auzi prezentarea comisiei și punctul de vedere al Consiliului și apoi deputații vor avea ocazia să ia cuvântul. Suntem interesați uh, să auzim care sunt uh, argumentele care se opun temeiului juridic al acestei propuneri. Pentru că se pare că există o presiune crescândă în utilizarea articolului 77 al Tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene, care um, de fapt elimină Parlamentul din uh, definirea modalităților de evaluare a viitorului Schengen. Așa încât, domnule Coelho, aveți noastră întâi cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep cu această întrebare. This parliament rejected an initiative. Avem aici o inițiativă a Comisiei Europene. Există mai multe motive, motive care vizează substanța, dar și temeiul juridic. Prima propunere a Comisiei Europene nu a dat Parlamentului dreptul la codecizie. Însă, noi mulțumim actualului comisar, doamnei Cecilia Malmström, pentru că atunci când a prezentat noua propunere, a alocat putere de codecizie Parlamentului European. Din punctul nostru de vedere, a fost mișcarea corectă. Comisia Europeană a înțeles că atunci când vorbim despre siguranță și securitate Schengen, toate instituțiile europene ar trebui să fie implicate. Sunt, există inițiativa a cinci state membre, Germania, Olanda, Finlanda, Slovacia și Slovenia. Și sunt dezamăgit de faptul că această inițiativă a fost urmată de Irlanda, de deci cea Irlandei, a Regatului Unit, a Suediei, a Spaniei, a Austriei, a Belgiei, a Luxemburgului și a Greciei. Asta înseamnă că vorbim aici de 13 state din 27 state membre care cred că temeiul juridic ar trebui să fie, așa cum ați spus mai devreme, articolul 77. Asta înseamnă că avizul Parlamentului European nu ar trebui să fie auzit, pentru că noi nu ar trebui să fim implicați conform acestei strategii. 13 state membre nu pot să decidă asupra acestei chestiuni, pentru că se pot întâmpla, se pot întâmpla unul din două lucruri. Scenariul 1, Comisia Europeană retrage inițiativa sa și prezintă o inițiativă nouă, iar eu am sperat, iar noi speram că nu se va întâmpla așa, sau, cel al doilea, Consiliul va modifica temeiul juridic. 13 state membre din 27 nu sunt însă suficiente pentru a face acest lucru. Dar faptul că 13 state membre din 27 sunt dispuse să se lupte pentru asta nu este cel mai bun lucru. Atunci când noi speram la un nivel bun de cooperare între Consiliu și Parlament pentru a construi un nou sistem de evaluare Schengen. Domnule președinte, avem nevoie de această cooperare, pentru că avem nevoie de un nou sistem de evaluare Schengen, un nou mecanism de evaluare aplicării achiului Schengen care ar trebui să fie mai orientat către comunitate, să fie bazat pe o abordare europeană, să fie implicate toate instituțiile europene spre deosebire de fosta abordare. Avem nevoie de un nou mecanism de evaluare Schengen care să fie mai transparent. Asta înseamnă să impun obligația Consiliului și Parlamentului de a fi informate despre vizitele la fața locului și despre recomandările Comisiei și implementarea acestora. Avem nevoie de un mecanism care să sporească cooperarea și să realizeze un echilibru între Comisie și statele membre în ceea ce privește participarea lor, permitând uh, experților naționali și europeni să de a participa pe deplin la toate acțiunile, iar din punctul meu de ar trebui să utilizăm resursele în mod mai eficient, implicând Frontex și bazându-ne pe experiența sa și pe analizele riscurilor. Avem nevoie de un mecanism care să fie mai efectiv cu niște echipe mai puțin greoaie, mai uh, bine structurate și avem nevoie de un mecanism care să fie mai riguros, care să permită efectuarea unor evaluări clare, precise, în conformitate cu normele Schengen și care să ofere posibilitatea de acțiuni de corectare prompte, pentru a limita orice sentiment de impunitate. La această comisie uh, am spus că sunt împotriva ideii de standarde duble. Pentru că nu ar trebui să aplicăm anumite criterii statelor candidate și alte criterii statelor care sunt deja în zona Schengen. Și am sentimentul, cu câteva excepții din această comisie, că majoritatea are același sentiment ca și mine față de aceste standarde duble. De aceea, nu urmez ideea de a avea două abordări diferite și nu o susțin și nu doresc nici să avem două evaluări diferite pentru statele membre, precum și pe cele candidate. Regulile trebuie să fie aceleași și toată lumea trebuie să se supună acelorași reguli și să îndeplinească aceleași criterii. În fine, domnule președinte, Cred că nu ar trebui să mergem pe aceeași cale ca și în anii trecuți. Asta înseamnă, ne uităm dacă un candidat se supune regulilor atunci când dorește să adere și uităm să facem același lucru ulterior, după ce statul respectiv a aderat deja la spațiul Schengen. Acest nou mecanism de evaluare, care este o abordare europeană, este dispus să evalueze dacă statele membre care sunt deja membre ale spațiului Schengen îndeplinesc și se supun în continuare regulilor Schengen. Iar dacă nu o fac, atunci, într-un anumit fel, ar trebui să se aplice un oarecare mecanism astfel încât să se realizeze corecturi, iar dacă problemele respectivă persistă, atunci trebuie să se aplice sancțiuni. Știu că raportul meu nu este un raport final. Am decis să accelerăm prezentarea raportului din motive instituționale care au legătură cu punctul exprimat pe mine la început. Parlamentul European ar trebui să înceapă procedura pentru a transmite un mesaj Consiliului. Consiliul va avea o întrunire importantă mâine. Iar Parlamentul va fi discutat deja acest subiect, avem propunerile pe masă. Noi nu așteptăm, noi lucrăm, de aceea am accelerat acest proces. Știu că raportul meu nu reprezintă textul final, însă sper că într-o lună vom putea avea niște amendamente pentru că vom stabili o dată limită pentru înaintarea amendamentelor care va fi un interval de o lună și astfel vom avea timp suficient de a înainta amendamente pentru a veni cu tot felul de corecturi, astfel încât raportul nostru să devină mai bun și cred că, în mod serios, există o serie de îmbunătățiri pe care ar trebui să le realizăm. Însă am crezut că era necesar să vă prezint la momentul actual, din motive instituționale, după cum spuneam, acest raport. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și pentru prezentare. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Monica Monsanor, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc foarte mult domnului raportor pentru acest document nu se întâmplă adesea ca un raportor să salute Comisia pentru propunerea înaintată, deci m-a bucurat foarte mult faptul că dumneavoastră sprijiniți din tot uh, sufletul această propunere. În raportul dumneavoastră se regăsesc foarte multe elemente care vor conduce la consolidarea acestui mecanism și cu toții trebuie să ne dorim îmbunătățirea acestui mecanism pentru a avea un sistem care funcționează bine. Cu siguranță dumneavoastră vă dați seama că nu ne putem uh, asuma deja o poziție cu privire la amendamente. la fiecare amendament, uh, iar în ceea ce privește temeiul juridic, nu cred că Comisia intenționează, așa cum ați spus dumneavoastră, uh, să își retragă propunerea cu privire la uh, Uh, temeiul juridic, e vorba de articolul 77, noi suntem de părere că acesta uh, este temeiul juridic potrivit uh, care ține cont și de codecizie, deci se implică aici Parlamentul European pe deplin și sunt sigură că vor exista consili, mă, mă scuzați, discuții cu Consiliul cu privire la acest aspect. Acum dau cuvântul președinției în exercițiu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aș uh, dori să vă expun pe scurt uh, unele informații în numele președinției ungare în ceea ce privește discuțiile care au loc în jurul acestui regulament. Proiectul de regulament uh, este dezbătut de Comisia Schengen, de Consiliu și s-a fost dezbătut în trei rânduri, în uh, ianuarie, martie și aprilie. Noi am uh, aprofundat această dezbatere strângând uh, la un loc propunerile făcute de statele membre. O parte a statelor membre au ridicat unele chestiuni conceptuale, strategice, legate chiar de conceptul care stă la baza acestui regulament. În general, putem spune că statele membre au sprijinit dorința de îmbunătățire și eficientizare a acestor măsuri. Totuși, în ceea ce privește alocarea competențelor, și în ceea ce privește alte aspecte s-au făcut propuneri de modificare în ceea ce privește chestiunile, eh, problemele aferente chestiunilor strategice, trebuie spus că toate acestea merg mână în mână cu temeiul juridic. În aprilie ne-am aplicat asupra acestui aspect, asupra temeiul juridic al acestui proiect de uh, regulament și cu această ocazie am primit informații și de la Serviciul Juridic al Consiliului. O mare parte a statelor membre Serviciul Juridic al Consiliului declarat că în ceea ce privește temeiul juridic al acestui proiect ar fi de dorit să se aleagă articolul 70 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și să se lase deoparte articolul 77. Noi așteptăm un document din partea serviciului juridic și președința ungară este de părere că pe baza acestui aviz al serviciului juridic vom reuși să continuăm această dezbatere și pe data de 30 de mai, atunci, pe 30 mai, când va avea loc următoarea reuniune a comisiei, vom discuta această chestiune și cu acea ocazie va fi prezentată și poziția Consiliului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul membrilor. Cine dorește să ia cuvântul, Domnul Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul rând, să salut uh, raportul domnului Coelho. În opinia mea este foarte echilibrat și aduce îmbunătățiri esențiale propunerii comisiei. În primul rând, uh, raportul uh, rectifică problema dublului standard în evaluarea statelor membre deja în spațiul Schengen și cele care doresc să acceseze păstrarea a două sisteme de evaluare cu criterii diferite ar fi fost discriminatorie. În același timp, uh, o bună uh, idee este aceea implicării autorităților de protecție a datelor la nivel european și național, fiind binevenită, întrucât acestea pot aduce expertiză potrivită pe componentele specifice din acquis. Vreau de asemenea să salut în mod special introducerea articolului cu privire la, cu privire la implicarea asistenței Frontexului pentru statele membre cu probleme. Ideea pe care am susținut-o și eu încă de la începutul dezbaterii este că întâi trebuie să, în spiritul solidarității europene, în primul rând trebuie să ajutăm statele cu probleme ă, să ajungă la ă, criteriile achiului și după aia, dacă în caz nu, acestea nu sunt îndeplinite, să fie sancționate. Uh, în privința uh, uh, introducerii de noi criterii suplimentare de evaluare, așa cum a spus și domnul Coelho, decizia este înțeleaptă de a nu introduce noi criterii de Uh, evaluare cu privire la uh, îndeplinirea achisului Schengen. Uh, introducerea de noi criterii de evaluare, precum gradul de corupție sau al crimei organizație, nu este posibilă din niciun punct de vedere, nici tehnic și nici fezabilă. Este imposibil să, așa cum am mai spus, să măsurăm gradul de corupție într-un stat membru într-un mod obiectiv. Un aspect important care nu a fost uh, direct prins în raport, este acela al transparenței, unde la articolul 14 cred că voi face un amendament, întrucât uh, Parlamentul European este îndiduit să primească informațiile cu privire la stadiile de evaluare ale organismelor europene. Um, în sfârșit, aș vrea să închei până a spune că acest nou mecanism de evaluare constituie o evoluție majoră față de vechiul sistem și va permite o mult mai bună gestiune, gestionarea spațiului Schengen, în primul rând prin responsabilizarea fiecărui stat membru și în implicarea sporită a agenției Frontex, precum și a, celor, a tuturor organismelor uh, implicate la nivel european. Aș mai vrea să fac o remarcă cu privire la cu privire la scrisoarea adresată recent de Franța și Italia Comisiei Europene, aș vrea să spun că nu trebuie în niciun caz să intrăm în derive securitare, să punem sub semnul întrebării spațiul Schengen, întrucât aceasta este una din marile realizări ale Uniunii Europene. Acest raport al domnului Coelho este suficient de ambițios și aduce deja soluții la problemele ridicate de în scrisoarea respectivă unul din exemple ar fi <clears throat> implicarea statelor membre în evaluare prin acordarea unui uh, uh, rol mai important uh, agenției Frontex. Cât privește posibilitatea reinstaurării controlului la granița internă, este clar că această măsură trebuie să rămână în continuare una cu totul excepțională și să se poată realiza numai după reguli și criterii clar stabilite. Nu putem accepta ca închiderea frontierelor să devină o practică recurentă, întrucât acest lucru ar reprezenta un mare pas înapoi față de ceea ce s-a realizat în, până în prezent în Uniunea Europeană. Și vreau să subliniez că acest mecanism nu poate fi sunt niciun fel asociat cu procesul de aderare a României și Bulgariei la spațiul Schengen procesul de integrare în spațiul Schengen trebuie să-și urmeze dinamica normală și să fie legat de alte constrângeri, să nu fie legat de alte constrângeri exterioare. Vă mulțumesc. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Weber, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc uh, în numele raportorului ALDE, doamna Sarah Ludford, dar și numele meu în calitate de coordonator de la ALDE la LIVE. Mulțumim domnului Coelho pentru acest raport uh, și suntem uh, de acord cu poziția domniei sale aici, dat fiind faptul că pe în tot acest raport uh, este clar că se dorește îmbunătățirea procesului, sporirea rigurozității, precum și consolidarea transparenței. Suntem într tot de acord cu ideea că trebuie evitate standardele duble, care sunt inacceptabile și o sursă de discriminare. Sarah Lutford ar dori să uh, mulțumesc domnului Coelho pentru propunerea făcută în ceea ce privește participarea parțială a Marii Britanii și a Irlandei în acest proces pentru a putea ca acestea să fie evaluate în ceea ce privește cooperare polițenească și protecția datelor, dat fiind că acest lucru este în avantajul tuturor statelor membre. În ceea ce privește temeiul juridic, se pare că războiul dintre Consiliu și Parlamentul European este în plină desfășurare și nu știu cum am putea să-i punem capăt. E foarte greu pentru mine să pricep de ce guvernele statelor membre ale Uniunii Europene se tem atât de mult de cetățenii lor și de reprezentanții acestora în Parlamentul European. Din punct de vedere politic, haideți să nu mai vorbim de temeiul juridic, din punct de vedere politic este de neînțeles acest lucru. Astfel încât cred că trebuie să transmitem un mesaj foarte clar din partea Parlamentului European. Nu înseamnă că dorim, ci că trebuie să fim implicați în codecizie în acest proces. Deci, bineînțeles, trebuie să fim de partea Comisiei atâta timp cât Comisia va mm, menține temeiul juridic pe care l-a susținut până acum. Vă mulțumesc foarte mult și iată, acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmită Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ilcev, doriți să luați cuvântul? Nu? Doamna Stanoca, în acest caz, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu succintă, dat fiind că, ascultând, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, există un consens în partea majorității grupurilor politice și noi, verzii, suntem de acord cu poziția domnului Coelho, o poziție puternică și, bineînțeles, nici noi nu dorim schimbarea temeiului juridic și, în egală măsură, dorim implicarea Parlamentului European. Astfel încât nu prea rămân multe de spus. Vom vota și noi uh, pentru pentru România și Bulgaria și sunt uh, de acord și eu, așa cum au spus antevorbitorii mei, că trebuie să evităm standardele duble, iar uh, în... Uh, și mă bucur că s-a discutat despre aderarea României și Bulgariei și sunt, sunt de acord cu ce s-a spus în acest sens. Mulțumesc, doamna Iotova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să încep prin a adresa mulțumiri domnului uh, Coelho pentru proiectul său de raport în ce privește acest nou mecanism de evaluare a, a spațiului Schengen. Va fi un mecanism care se va aplica tuturor statelor membre din spațiul Schengen. Sunt de acord cu domnul Coelho atunci când spune că aceleași reguli trebuie aplicate în toate statele membre ca să nu se creeze o situație a unui dublu standard. După părerea mea, Comisia Europeană, care va fi însărcinată cu efectuarea acestor evaluări, ar trebui să trimită experți la fața locului mai des decât uh, o dată la cinci ani, așa cum o prevede propunerea sa. Asta mai ales dacă ținem cont de circumstanțe precum cele din prezent. Există mai multe întrebări la care avem nevoie de un răspuns. În primul rând, Comunicarea Comisiei oare nu este puțin depășită? Vorbim despre un nou mecanism de evaluare al aplicării acquis Schengen, dar Comisia Europeană vrea ea însăși să modifice acquis Schengen. Modi și aceste modificări ne vor fi prezentate în următoarele săptămâni. Cum uh, se va ocupa Comisia Libe de aceste eventuale modificări? și despre ce modificări anume este vorba, cum vor afecta ele statele membre. Peste câteva săptămâni vom discuta despre raportul privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Și din ce în ce mai multe state membre fac amalgamul între aderarea acestor două state la chiul Schengen și noul mecanism de evaluare. Eu nu sunt de acord cu uh, gestul colegilor din Danemarca care au cerut guvernului lor să nu voteze în favoarea aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen. Cred că ar trebui să avem discuții mult mai în profunzime pe această temă. Dar aici se pun întrebări de ordin mai general. Cum va funcționa acest mecanism nou de evaluare dacă de fiecare dată tot vrem să adăugăm criterii noi? Dacă noi vom fi de acord cu faptul că cele două țări au îndeplinit toate criteriile tehnice, acest lucru înseamnă că România și Bulgaria uh, îndeplinesc toate condițiile pentru a adera la spațiul Schengen, dar asta în condiția în care nu se adaugă noi criterii. Dacă se vor adăuga noi criterii, atunci va fi o situație clară a aplicării unui dublu standard. Noi ne dorim să existe reguli universale, reguli care să fie aceleași pentru toate statele membre. În calitatea mea de reprezentant a cetățenilor europeni, îmi doresc să existe garanții în ce privește aplicarea unor standarde identice pentru toate statele membre. Parlamentul European trebuie așadar să participe în cadrul procedurii de codecizie uh, pentru crearea unui nou mecanism care să funcționeze bine și în interesul securității europene. Acum că suntem confruntați cu fluxuri migratorii atât de mari, nimeni nu are nevoie de o Europa cu două viteze. Statele candidate, atunci când ele au, uh, respectă toate normele tehnice și toate criteriile de aderare, trebuie lăsate să adere. Obiecțiile nu pot să fie decât de natură politică și acest lucru ține de competența Consiliului, care apoi va trebui să justifice uh, hotărârile. Dacă Consiliul consideră că criteriile tehnice nu sunt suficiente și că e nevoie de noi cerințe de respectat, atunci va trebui să vorbească în termeni mai concreți. Dar nu trebuie să amestecăm cele două chestiuni, noul mecanism de evaluare și uh, aderarea României și a Bulgariei. Vă mulțumim, doamnă Iotova. Acum, domnul Papa Nicolau. Vă mulțumesc, domnule președinte. Multe dintre lucrurile pe care doream să le afirm aici au fost deja spuse de antevorbitorii mei. Îi mulțumesc domnului Coelio, domnul raportor, care a făcut un raport foarte echilibrat. Aș vrea să spun câte ceva apropo de cele cinci state membre care între timp au devenit 13 state membre și care au anumite neliniști în ce privește acest nou mecanism de evaluare. S-a vorbit și despre scrisoarea uh, Franței și a Italiei, dar noi avem și alte probleme, soluționarea chestiunilor uh, juridice și tehnice pe termen lung, pentru că e clar că Europa se va confrunta și cu alte uh, valuri de migrație pe viitor și de aceea trebuie să avem mare grijă de achiul Schengen și acest spațiu trebuie să fie consolidat. Mulțumesc! Acum doamna Nedel are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe, aș vrea să întreb de ce nu pot să beneficiez de interpretare în limba bulgară. Nu e prima oară când se întâmplă astfel și ar fi foarte bine dacă am putea să ne exprimăm în limba noastră maternă, pentru că toate limbile sunt egale. Acum, ca să revin la miezul problemei, vreau și eu să adresez felicitări uh, domnului Coelho pentru acest proiect de raport. Dumnealui ne propune un text deosebit de pertinent și care clarifică din multe puncte de vedere propunerea Comisiei. Pentru a garanta buna funcționare a sistemului actual, trebuie neapărat să îl actualizăm. Și Înainte de a prezenta cele trei observații pe care doream să le fac, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui risc. Deseori, discuția despre mecanismul de evaluare este, cum spuneam, amestecată cu discuția despre aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Dar trebuie să spunem foarte clar că Raportul despre mecanismul de evaluare al aplicării acquis-ului Schengen nu va privi aderarea României și a Bulgariei. Nu vor exista noi criterii pe care aceste două țări vor trebui să le respecte înainte de a putea adera. Acum, cele trei puncte pe care doream să le evoc. Eu cred în climatul de încredere reciprocă, fără de care spațiul Schengen nu poate să funcționeze și această încredere reciprocă nu poate să fie garantată decât dacă aplicăm cu toții reguli comune și criterii de valoare care să fie aceleași pentru toți. Și atunci sprijin amendamentele 5 și 18 în ce privește mecanismele de sprijin pentru acele situații în care un stat membru întâmpină dificultăți și în ce privește sancțiunile, cred că regulile de aplicare trebuie să fie cât mai precise cu putință ca să înlăturăm orice teamă de uh, standard, de dublu standard. Acum, în ce privește componența echipelor care sunt trimise să facă evaluarea. Acestea trebuie să poată să lucreze din plin, în mod eficient. Și cum s-a spus că ar fi bine să avem echipe mixte cu membrii de la Europol și Eurojust, ar fi bine ca mandatul să fie foarte clar și să se știe exact cine pe cine trimite și ce rol are de jucat fiecare expert din această echipă și, de exemplu, dacă uh, și agenția OLAF va avea un rol de jucat în aceste echipe. Când vorbim despre experți, trebuie să ne gândim să evităm risipa de bani, de competențe, și suprapunerile de competențe. Astfel, atunci când vor fi luate decizii, uh, uneori contestabile, vom putea mai ușor să clarificăm situația. În ce privește corupția și criminalitatea organizată, știm cu toții că ne dorim să combatem aceste fenomene, dar e practic imposibil să cuantifici aceste fenomene. Nu poți să te bazezi pe percepția opiniei publice, de exemplu. Iată de ce este primordial să avem indicatori clar, indicatori definiți în mod concret și care încă o dată să fie aceeași pentru toate statele membre din zona Schengen. Și atunci când vorbim despre corupție, de exemplu, în ce domenii vom măsura nivelul corupției. Un exemplu concret. Ce interes prezintă pentru un mecanism de evaluare al acquis Schengen să te concentrezi pe uh, nivelul de corupție dintr-un mic oraș care nici măcar nu se află la uh, aproape de uh, frontiera unei țări. Salut încă o dată pertinența raportului domnului Coelho. Doream să fac doar aceste trei observații și să îi mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, doamnă Nedelceva, spune domnul președinte. Ați făcut această remarcă în ce privește interpretarea în limba bulgară. Am notat, ne vom ocupa. Este și cazul doamnei Iotova, o privește și pe doamna Iotova, această deficiență. Acum dau cuvântul celorlalți membri care doresc să ia cuvântul. Dacă nu mai este nimeni altcineva, atunci dăm cuvântul domnului raportor. Cred că dezbaterea a reflectat bine consensul din Comisia Libe în ce privește temeiul juridic pentru acest mecanism de evaluare, temei juridic care să permită folosirea procedurii de codecizie și implicarea Parlamentului și, de asemenea, consensul în ce privește necesitatea evitării creării unei, unui spațiu Schengen cu două viteze și a aplicării unui dublu standard în ce privește criteriile tehnice. Aveți cuvântul, domnule Coelho. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor pentru cuvintele amabile pe care mi le-au adresat, pentru tot ceea ce mi-au spus și vreau să-i încurajez să depună amendamente pentru a-mi îmbunătăți raportul. Avem încă o lună în fața noastră pentru a o putea face și sper să primesc multe amendamente, deoarece sunt convins că mai rămân multe puncte care uh, pot să fie uh, precizate. Sunt de acord cu faptul că punctul referitor la sancțiuni trebuie formulat foarte bine. Aveai dreptate, dragă Maria. Sunt mai multe uh, secțiuni în raportul meu unde este loc de mai bine. Domnule președinte, mulți dintre colegi au vorbit despre ce s-a întâmplat cu ocazia întâlnirii dintre președintele Franței și președintele Italiei. Eu nu sunt de părere că trebuie să schimbăm regulile din spațiul Schengen. Problema care a apărut între Italia și Franța nu a apărut din cauza regulilor, ci din cauza modului în care aceste două țări aplicau regulile. Dar nu putem să modificăm regulile de fiecare dată când acest lucru este cerut de un stat membru sau altul. Dacă vor apărea propuneri concrete în acest sens, în temeiul procedurii de codecizie, vom lansa dezbaterea, dar deocamdată nu cred că are vreun rost să ne aplecăm prea mult asupra acestei chestiuni, să facem declarații politice, să votăm uh, moțiuni de rezoluție, uh, numai din cauza unei reuniuni bilaterale între uh, un șef de stat și un șef de guvern. Însă, aceste două state au exprimat îngrijorări în ce privește securitatea spațiului Schengen. Și eu cred că securitatea spațiului Schengen are nevoie de două instrumente. Primul este sistemul SIS-2, sistem care ar fi trebuit să funcționeze din anul 2007 și acum, în anul 2011, ne dorim implementarea unui sistem mai performant. Suntem cu toții conștienți de plus valoarea sistemului SIS. De aceea avem nevoie de SIS-2 și avem nevoie și de un sistem de verificare a spațiului Schengen, acest mecanism de evaluare despre care dezbatem astăzi. După părerea mea, dacă o să avem SIS-2 și noul mecanism de evaluare al uh, aplicării acquis Schengen, vom putea să îmbunătățim în mod semnificativ securitatea spațiului Schengen. În fine, domnule președinte, doresc să spun că sunt mirat de inițiativa celor cinci state membre susținute de alte opt. Deci, 13 state din 27. Și, cum spuneam, sunt mirat. Eu nu înțeleg de ce Consiliul și mai ales 13 state membre nu vor să respecte Parlamentul European. Chiar nu înțeleg, din punct de vedere politic, din punct de vedere constituțional, instituțional, democratic, nu pot să înțeleg cum poate să fie posibilă o asemenea atitudine. Și apoi, nu înțeleg de ce dacă sunt așa de multe state membre care doresc să modifice regulile, ele optează pentru un temei juridic care nu permite modificarea regulilor. Articolul 70 nu permite Consiliului și sunt de acord cu Comisia în acest sens să organizeze vizite neanunțate și nu permite nici aplicarea de sancțiuni. Deci, mi se pare că e o adevărată lipsă de coerență între ambiția exprimată de statele membre de a avea un sistem mai riguros și mai performant și apoi uh, faptul că optează pentru o bază juridică care nu permite acest lucru, atingerea acestor obiective. Deci mi se pare absolut ilogic. Italia, la Consiliu, a spus că preferă articolul 70 mai degrabă decât articolul 77, însă aceeași țară se duce și cere președintelui Sarkozy să fie de acord cu modificarea regulilor Schengen. Deci, cum spuneam, nu există coerență între cele două atitudini. Un ultim comentariu, domnule președinte. Și dumneavoastră știți și colegii știu că în trecut am obținut tot timpul un acord în primă lectură între cele trei instituții, de fiecare dată când uh, a fost un raport pe tema spațiului Schengen. De fiecare dată am ajuns la un acord, am ajuns la un text comun. Pentru a putea face acest lucru, avem nevoie de o abordare pozitivă din partea tuturor instituțiilor. Însă, în momentul de față, climatul nu este tocmai prielnic la Consiliu. Dacă Consiliul sau cel puțin cele 13 state membre, vor să retragă Parlamentului dreptul de codecizie, poate că ar fi mai bine ca de data aceasta să urmărim toată procedura legislativă cu toate lecturile pentru ca toate instituțiile europene să aibă oportunitatea să se exprime în fiecare etapă. Dacă vrem să lucrăm împreună, trebuie să ne respectăm între noi. Și Consiliul trebuie să uh, ne asculte părerea. Vă mulțumesc! <laughs> So we thank you. We thank you. We thank you, Mr. Vă mulțumim, domnule Coelho. Într-adevăr, cu toți avem impresia că veți fi susținut în poziția pe care o exprimați în calitate de raportor. Și astfel, cu aceste comentarii finale, puteți să duceți uh, textul la bun sfârșit textul în ce instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen. Și pentru a încheia această discuție, trebuie să vă anunț că termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru miercuri 25 mai la prânz. Iar votul va avea loc la întâlnirea Comisiei Libere la jumătatea lui iunie, 15-16 iunie. Dacă toată lumea este de acord, trecem mai departe la punctul 6. La punctul 5, de fapt, dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. Colega noastră, doamna Birgit Zippel, este raportoare și este alături de noi. Vă amintesc că propunerea de directivă din partea Comisiei Europene reprezintă cel de-al doilea pas a unei foi de parcurs privind drepturile procedurale adoptate în 2009 de către Consiliu și inclusă în programul de la Stockholm. Vă rog să faceți liniște. Și de asemenea vă rog să fiți atenți. Cei care rămân în sală, pe aceștia îi rog să o facă în tăcere, astfel încât să putem continua. Așadar, primul pas al acestei foi de parcurs a fost încheiat cu succes, odată cu adoptarea directivei privind dreptul la traducere și interpretare în cadrul procedurilor penale. Acum, în raportarea noastră, doamna Zippel a transmis proiectul său de raport Comisiei Libe la sfârșitul lunii decembrie anul trecut, 2010. Iar uh, pe baza rezultatelor votului de orientare care a fost uh, susținut uh, pe 17, pe martie 2011, deci pe această bază au pornit negocierile cu Consiliul. În timpul trialogurilor care au avut loc până acum, s-a desfășurat o primă discuție referitoare la textul integral al directivei propuse. Vom auzi acum din partea raportărei noastre, doamna Zipăl, care au fost rezultatele acestuia, apoi vom da cuvântul uh, președinției maghiare și sperăm să primim feedback și din partea deputaților. Doamne Zipel, aveți cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să profit de această oportunitate pentru a mulțumi Comisiei care a înaintat o propunere de directivă foarte susținută, foarte bună și de asemenea doresc să mulțumesc raportorilor care, prin amendamentele și completările lor, asupra cărora am votat în cadrul comisiei, au contribuit la îmbunătățirea acestui text care să vină în interesul cetățenilor europeni. În felul acesta avem o propunere foarte bună. Negocierile de până acum cu Consiliul sunt într-o, s-au desfășurat într-o atmosferă foarte bună. Chiar dacă au avut loc și anumite dispute și că mai trebuie discutate și alte aspecte. Însă sper ca și discuțiile ulterioare să se desfășoare în aceeași atmosferă plăcută. Vreau să fac o observație preliminară înainte de a reveni asupra unor puncte importante din cadrul negocierilor. Chiar la începutul primului trilog am atras atenția asupra faptului că noi, în calitate de Parlament European, nu suntem dispuși să înaintăm orice la vot în plenară în decizie trebuie să fie uh, integrate așa numitele correlation tables. Aceste correlation tables trebuie să fie o parte componentă a directivei în rest, și celelalte puncte sunt foarte importante pentru noi din punctul de vedere al conținutului, însă dorim ca și aceste tabele de corelare să fie incluse. Acum aș dori să accentuez cele mai importante puncte. Ca și în cazul celorlalte directive, mai ales în domeniul penal, există foarte multe aspecte lingvistice care trebuie să fie clarificate. Anumite aspecte de terminologie, cum sunt folosiți anumiți termeni și în ce sens. Există anumite idei referitoare la amploarea referirii la alte instrumente juridice, alte documente, în ce măsură putem renunța la aceste referiri și sper că la întâlnirile cu caracter tehnic vom putea să ajungem la o soluție comună. Există și dificultăți în ceea ce privește terminologie, în ceea ce privește volumul instrumentariului, dar și în ceea ce privește volumul drepturilor. Pentru că nota uh, privind drepturile este foarte importantă, însă subliniază un lucru foarte clar și anume orice persoană acuzată sau suspectată trebuie să primească o notă privind drepturile sale în scris. Și împreună cu Consiliul am uh, ocupat două poziții diferite principial. În calitate de Parlament European am stabilit la LIBE să oferim posibilitatea de a se primi cât se poate de multe informații deci, ca acuzatul, ca învinuitul să primească cât mai multe informații și cât mai devreme. Acest lucru să se întâmple în scris. Am întocmit o listă a drepturilor care să fie prezentate. Am dorit să o extindem, un lucru care pare problematic pentru Consiliu. Însă noi nu înțelegem de ce se întâmplă așa, pentru că aceste drepturi, de regulă, în statele membre sunt valabile, sunt date, iar multe dintre aceste drepturi sunt uh, discutate în continuare în această foaie de parcurs la pașii următori. De aceea nu ar fi dăunător, din contră, ar fi de ajutor să se informeze încă de pe acum acuzații despre drepturile lor, drepturi pe care le vor avea și pe viitor, independent ceea ce se va mai decide ulterior în ceea ce privește următorii pași de parcurs din foaia de parcurs. Un uh, alt punct uh, controversat, important, este dacă o persoană acuzată sau suspectată ă, trebuie să fie informată și despre acuzație sau nu. Acesta este un element important pentru noi. Sigur că trebuie să se știe în baza cărei acuzații este cineva interogat sau suspectat. Aceste lucruri trebuie să fie cunoscute. De asemenea, ă, dorim să se informeze ă, suspectul și referitor la toate modificările care apar în uh, decursul procedurii. Deci și despre acestea persoana acuzată sau suspectată ar trebui să fie informată. Un alt punct foarte important este se referă nu numai la accesul, uh, la tipul de acces la informații, la dosar, și de asemenea vrem să stabilim care sunt excepțiile care sunt documentele care în anumite circunstanțe uh, nu pot fi accesate de către persoana acuzată, respectiv suspectată. Din punctul nostru de vedere, trebuie să existe un temei legal, trebuie să existe o explicație foarte clară și, de asemenea, o îngrădire a acestor situații. Cazurile de excepție pe care le-a propus Consiliul merg ceva prea departe, sunt exprimate mult prea larg și cu siguranță pe această temă vom mai discuta. Alte puncte controversate în discuție, sigur nu doresc să intru în prea multe detalii, însă alte puncte au fost cea, cele care vizau formarea uh, celor care lucrează în acest domeniu pentru a putea implementa cu adevărat aceste drepturi, de asemenea pentru a răspunde la necesitatea de clarificare uh, Uh, pentru acuzații care um, solicită acest lucru sau pentru lucru cu persoanele cu dizabilități, pentru că pe lângă această notă vizând drepturile trebuie să existe și uh, explicații suplimentare pentru persoanele care resimt această nevoie. Am stabilit de asemenea când va avea loc următorul trilog următoarele două, și anume pe 11 mai și pe 30 mai, și vom vedea în ce măsură vom putea să cădem de acord și în ceea ce privește urmă, celelalte puncte controversate și în ce măsură vom înregistra progrese. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, doamnă Zipă. Și acum să auzim care este părerea Comisiei. Doriți să luați cuvântul din partea Comisiei? Doamna Caroline Morgan, aveți cuvântul. Thank you very much for giving me the floor. I'll be... Vă mulțumesc foarte mult, o să fiu succintă, dar uh, vreau să spun că sunt de acord cu ce a spus antevorbitoarea mea. Comisia este uh, foarte mulțumită de spiritul constructiv uh, cu care părțile trilogului s-au implicat în aceste negocieri. Atmosfera a fost una constructivă, cum am spus, și sperăm că uh, vom reuși să ajungem la un acord asupra unui text după încă două triloguri. Uh, suntem optimiști în ceea ce privește ajungerea la un acord. Noi uh, suntem de acord cu Parlamentul uh, în ceea ce privește majoritatea aspectelor discutate până acum și sperăm deci că statele membre vor reuși să dea dovadă de un, de un spirit al compromisului și să iasă în întâmpinarea noastră. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc uh, din partea președinției în exercițiu. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Bun, atunci dăm cuvântul membrilor comisiei noastre. Domnul, doamna Antonescu, mă scuzați. Mrs. Antonescu. <laughs> It's okay. Uh, thank you, President. Uh, doresc și eu să o felicit pe uh, doamna raportor pentru modul în care a condus negocierile. Uh, Într-adevăr, am avut uh, două trialoguri în uh, cadrul cărora s-au uh, discutat 14, din, 14 dintre uh, articole. Există o serie de uh, termeni folosiți care necesită uh, lămuriri suplimentare. De asemenea, există și um, discuții cu privire și la, la conținutul anumitor articole. Mai avem de, de purtat discuții cu, cu Consiliul. Uh, există dorina din partea consiliului să se menină o formulare mai generală uh, având în vedere uh, sistemele juridice diferite i tot datorită sistemelor juridice diferite um, există discuii cu privire la momentul în care anumite drepturi procedurale devin aplicabile. Nu o să intru în, în, detalii pentru că doamna raportor a făcut o, o prezentare destul de detaliată uh, Uh, a stadiului negocierilor. Vreau să mă refer numai la articolul patru și anume la scrisoarea privind drepturilor, drepturile și cred că este foarte uh, important de menționat faptul că toate informațiile la care face, se face referire în acest articol trebuie să fie oferite în scris. Uh, articolul 11 referitor la punerea în aplicare a directivei și tabelul de corelare rămâne pentru Parlament un punct cheie lucru pe care l-a menționat doamna raportor în cadrul ambelor trialoguri. Uh, în ceea ce privește articolele 6 și 7, uh, articole care fac referire la dreptul la informare cu privire la învinuire și dreptul la, uh, de acces la dosarul cauzei, va fi într adevăr necesar, necesar să, să, reluăm discuțiile și să clarificăm mai multe aspecte, dar eu îmi, îmi exprim convingerea că vom reuși să ajungem la o înțelegere în viitoarele trialoguri. mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Antonescu. Domnul Albrecht. Ja, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc și eu raportoarei. Cred că am făcut un pas important, un pas bun uh, în cadrul trilogului și sper să continuăm pe aceeași direcție. În ceea ce privește anumite puncte, aș spune că Consiliul nu prea ne-a întins mâna, nu ne-am întâlnit la jumătatea drumului, ci a trebuit să facem noi un pas înspre ei în plus, însă la următoarele întruniri vom vedea cum vor sta lucrurile. Aș vrea să subliniez încă trei aspecte importante din punctul meu de vedere. Un punct care a fost foarte important de la bun început pentru noi, ordinea și adaptarea a fost foarte importantă. Deci, în cadrul foii de parcurs, să se ofere o dată în plus posibilitatea ca această scrisoare privind drepturile să mai fie adaptată adaptată în funcție de drepturile pe care le vom constata pe parcursul foii de parcurs și a implementării acesteia. Și cred că, în continuare, în calitate de Parlament European, trebuie să insistăm asupra acestui lucru, astfel încât să nu se aleagă acum o formulare prea fermă și să se ofere mereu posibilitatea adaptării și armonizării. Un al doilea punct foarte important din punctul meu de vedere îl reprezintă excepțiile, excepții care au fost abordate și de doamna Zippel um, referitoare la accesul la documente. Cred că în ceea ce privește acest punct, trebuie să spunem cât se poate declar de la bună început că excepțiile privind accesul trebuie să fie formulate mereu restrictiv și că o excepție în interesul public, să spunem, nu poate să fie posibilă, pentru că la modul general se poate accepta în felul acesta orice posibilitate de exceptare. Și, deci, trebuie să avem o formulare mai clară. În ceea ce privește această terminologie, formulare clară, un aspect este foarte important din punctul meu de vedere. Convenția privind drepturile fundamentale ale omului și jurisprudența CEDO, acestea trebuie să fie luate în considerare, cred că trebuie să se ancoreze cât se poate de clar acest lucru în text, iar definițiile și informațiile pe care le introducem în directivă trebuie specificat foarte clar că ele se orientează în funcție de jurisprudența CEDO. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că toate lorile de cuvânt au arătat că există o mare unitate de părere în ceea ce privește raportorii, dar și raportorii și comisia, ceea ce ne consolidează poziția în cadrul negocierilor ulterioare cu Consiliul. Și doresc să mă alătur celor spuse de comisie la început, și anume că sperăm ca Consiliul să se miște puternic și la următoarele două termene ale trilogului să putem să încheiem negocierile. Danke. Now. Mulțumesc. Acestea fiind spuse, haideți să mergem mai departe. We should be ready to move on. Cum spuneam, haideți să mergem mai departe la voturi. Avem voturi ele, avem votare electronică, nu avem multe voturi, dacă nu mă înșel, punctul 6 și 7. La 6 este vorba despre acest dosar delicat privind aplicarea integrală a dispozițiilor achiului Schengen în Republica Bulgaria și în România. Republica Bulgară, mă scuzați. Raportor este domnul Carlos Coelho. Votăm acum proiectul de raport prezentat de domnul Cueliu cu privire a această, acest proiect de decizie a Consiliului cu privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis Schengen în Republica Bulgară și în România. Acest raport a, raport a fost publicat în, la Libe pe 12 aprilie. Termenul, pentru, termenul limită pentru data amendamentelor a fost dată de 14 aprilie, iar acum, pe data de 2 mai, se supune la vot. O să vă uh, citesc amendamentele așa cum fac de obicei, dar mai întâi dau cuvântul domnului raportor pentru a prezenta acest vot. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu succint. În primul rând vreau să mulțumesc autorilor de amendamente și doresc uh, să explic de ce doresc uh, să se voteze împotriva amendamentelor 2, 3 și 4, care doresc amânarea intrării la zona Schengen, aderării la zona Schengen a uh, României și Bulgariei, deci uh, se opun raportului meu. Eu am um, spus în raport că conform evaluărilor Consiliului, ambele țări sunt gata să adere la zona Schengen încă de acum. Amendamentul 2, am înțeles uh, care este semnătatea sa și scopul său, dar eu cred că acest lucru ar trebui să se găsească în noul mecanism de evaluare a Schengen, a fost discutat, care a fost discutat acum câteva minute și nu în această decizie cu privire la uh, aderarea la Schengen a României și Bulgariei. Iată de ce îi rog pe colegi să voteze împotriva amendamentelor 2, 3 și 4 și să fie de acord cu amendamentul înaintea de mine. Se vorba de amendamentul numărul 1. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, acesta fiind spus, trecem la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Da? Am o întrebare cu privire la amendamentul 2. Este vorba de amendamentul cu amendament oral sau nu? Ca să mă asigur că votăm același lucru. Da, aveți dreptate, spune domnul președinte. Eu ce am aici am o observație. Faptul că Uh, trebuie să reamintesc uh, membrilor faptul că amendamentul este inclus, uh, îl aveți în documentele pe care le-ați primit, dar amendamentul oral uh, include Parlamentul European își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la corupția din statele membre și subliniază faptul că, avem amendamentul al, toate statele membre, precum și Uniunea Europeană, trebuie să își accelereze măsurile în lupta împotriva corupției. Acesta este amendamentul oral pe care îl votăm. Da? Bun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm electronic dar cred că se respinge. Dar să haideți să verificăm electronic. Se închide votul. Da, s-a respins cu 22 împotrivă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum... Supunem la vot textul astfel amendat prin vot electronic. Se deschide votul. Se închide votul. 33 de voturi pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă felicitări domnului Coeliu pentru acest raport. Moving. Trecem mai departe la raportul doamnei Deborah Seraciani cu privire la în participarea Republicii Croația la activitățile Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie. Supunem acum la vot uh, proiectul de recomandare. Vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votul final are loc electronic. Votul final este electronic, se deschide votul. Anunț deschiderea votului. Vă rog frumos, atenție. Votăm acum avizul doamnei raportor, doamnei serachian, se deschide votul electronic, deci. Se închide votul. 33 de voturi pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Am încheiat, deci, votarea și trecem mai departe la un punct suplimentar pe care l-am inclus pe ordinea de zi. Which is este vorba despre o discuție cu privire la declarația directorului general Stefano Manservisi privind viitoarea comunicare a Comisiei care se referă la fluxurile migratorii din Africa de Nord, consolidarea Frontex și a mecanismului Schengen. Vă rog frumos atenție. Domnul Manservisi va lua cuvântul la ora 5, deci mai avem un sfert de oră, deci luăm o scurtă pauză și ne reluăm lucrările ședinței într-un sfert de oră.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

Moi,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 Dear colleagues. Dragi colegi. Thank you for your Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-o acordați. You kind enough to take your seats. Vă rog să vă așezați la locurile dumneavoastră. În primul rând, să-i urăm bun venit înapoi la lucrările libe domnului Stefano Man Servicii, director general, răspunzător de afacerile interne. Acest punct a fost inclus pe ordinea noastră de zi de astăzi, astfel încât să putem uh, auzi cum stau lucrurile în ceea ce privește viitoarea comunicare a Comisiei referitoare la influxul de migrație din Africa de Nord, consolidarea Frontex și mecanismul Schengen. Știți foarte bine că Comisia a fost deja solicitată să transmită Consiliului pentru Justiție și Evaceri Interne, care va avea loc pe 12 mai, și uh, Consiliul European din 24 iunie, o strategie comprehensivă pentru a face față influxului de migrație din Africa de Nord. Așa numita primăvară arabă Zona de sud a Mediteranei, o zonă foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Această contribuție a fost solicitată de asemenea de către președintele Sarkozy și de către prim-ministrul Berlusconi. Foarte multe comentarii au fost făcute și publice pe marginea acestei teme în presă în ultimele zile. Deci, încă o dată, bun venit domnului Manservisi care ne va putea furniza o imagine mai clară referitor la poziția domnului comisar Malmström, pe care o va transmite comisiei în următoarele ore. Domnule Man, servicii, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros să fiu din nou alături de dumneavoastră și să vă împărtășesc evaluarea situației. Comunicarea va fi adoptată de către colegi miercuri, de aceea nu voi putea să merg. Vă dați seama că nu pot intra în foarte multe detalii, însă vă pot prezenta abordarea și care sunt uh, pietrele de temelie ale acestei strategii. Să vă prezint stadiul actualizat al situației din acest domeniu. În prezent, peste 650.000 de persoane au părăsit teritoriul Libiei, cam 250 Egiptul și Tunisia, mulți alții au fost repatriați în țara lor de origine, iar alții sunt în continuare izolați în Libia și se confruntă cu situația tensionată din prezent. Persoanele care au ajuns în Uniunea Europeană până acum, vorbim de 320.000 în Italia și de 150.000 plus minus uh, în Malta. Aceste cifre se schimbă în mod constant, însă aproximativ acesta este volumul. În Libia, marea majoritate uh, este compusă din tunesieni care până acum nu au fost importa, uh, informați sau, mă rog, unii dintre ei au solicitat uh, protecție sau azil. În Malta, din contră, majoritatea caută protecție. Nu vă pot da prea multe detalii, în acest sens, pentru că depindem de informațiile care vin din partea acestui stat, însă în Tunisia, vorbim de Somalia, Italia, Etiopia, Sudan, sunt și unii din Sudan, și aceștia solicită protecție internațională. Aceasta este situația care este predominantă, însă în ultimele zile s-au mai schimbat lucrurile, mai ales că în Libia s-a înrăutățit situația, mai ales în partea de vest. Și iată că fluxul către Italia, către Lampedusa, a crescut. Este vorba de cetățeni care nu sunt tunisieni, sunt uh, cetățeni din Africa subsahariană, nu numai din cornul african, ci și din țări precum Ceadul. Însă nu avem prea multe informații despre faptul dacă solicită protecție sau nu. Însă motivele lor sunt diferite față de cele pentru care s-au refugiat tunisienii. Deci, am discutat și alte evoluții posibile în funcție de uh, evoluția situației din Libia. Mai ales uh, pentru Italia este important acest lucru. Pentru că tot uh, mai mulți uh, refugiați pleacă din Libia, se îndepărtează de către pericole și este posibil ca ei să solicite protecție străină. Cam aceasta este situația, cifrele nu sunt exacte, există un nivel de aproximare, însă în mare cam acesta este amploarea fenomenului și acesta este fenomenul care se conturează și pe care îl analizăm pentru a vedea care sunt riscurile și evoluția posibilă. Uniunea Europeană a mobilizat mijloace financiare din motive umanitare pentru a ajuta pe cei uh, din Egipt, Tunisia, sudul Libiei, pe cei care au fost trimiși în țara de origine. Deci 100 de milioane de euro în sens larg au fost furnizate de către statele membre în acest sens. Au fost uh, făcute și alte contribuții. De asemenea, uh, toate mijloacele posibile au fost puse la dispoziția celor două țări uh, care se află sub presiune, Italia și Malta, astfel încât să fie ajutate să gestioneze aceste influxuri de migrație în ceea ce privește capacitatea, în ceea ce privește operațiunile de returnare și în ceea ce privește îmbunătățirea situației monitorizării deci screeningului acolo unde era necesar. Toate aceste operațiuni sunt în desfășurare. Italia și Malta consideră acest ajutor foarte important. Este bine ca statele membre să vină cu ajutoare și instrumente sub formă de vapoare, de nave, de avioane, iar uh, Consiliul a subliniat importanța de a accelera procesul de reformă a bazei legale a Frontex, astfel încât acesta să se implice mai mult, să realizeze mai multe acțiuni, să vină cu asistență tehnică pentru partenerii noștri, Tunisia, de exemplu, dacă aceasta este solicitată, și de asemenea să fie capabil să fie mai aproape de apele teritoriale ale Tunisiei pentru a ajuta baza de coastă tunisiană uh, în gestionarea frontierelor. De asemenea, căutăm uh, resurse adiționale care să fie adăugate bugetului Frontex, tocmai pentru ca acesta să poată să fie mai performant, să mobilizeze mai multe mijloace financiare și pentru a putea prelua mai multe obligații și atribuții în cadrul discuției uh, despre care vorbim. Cam aceasta este situația actuală și acestea sunt măsurile diferite care au fost luate până acum. În prezent, în contextul discuțiilor cu Tunisia și cu Egiptul, planificăm un dialog la senior level, delegații de nivel înalt, nivelul uh, prim-ministrului tunisian, se așteaptă uh, săptămâna aceasta la Bruxelles, însă această întâlnire a fost anulată din cauza um, escaladării situației din Tunisia. Evoluțiile sunt însă neașteptate. Noi trebuie să ajutăm în continuare această țară, trebuie să ajutăm tunisienii să își sporească capacitățile mai ales capacitățile instituționale, să le construiască pe acestea pentru a aborda lucrurile mai exact și pentru a desfășura acțiuni specifice, astfel încât să gestioneze mai bine frontierele și, de asemenea, fluxurile migraționiste trebuie să uh, vedem cum se pot gestiona mai bine frontierele, cum putem să îi asistăm în returnarea cetățenilor și cum uh, pot face față unor asemenea situații care sunt uh, dificile. Am discutat cu aceștia despre programul de protecție pentru cetățenii care se găsesc în protecție internațională, protecție la nivel tunesian și în regiune și de asemenea lucrăm cu ei pentru sporirea securității și mobilității în regiune și eventual dorim să stabilim un parteneriat, așa cum am spus, într-o comunicare comună a Comisiei și a înaltului reprezentant pentru politică externă și de securitate, Noia Cathy Ashton. Deci cam acestea sunt procesele în desfășurare, procese pe rol pe care le-am discutat și care se regăsesc și în uh, scrisoarea doamnei Malmström pe care am trimis-o la 11 aprilie către Consiliu. Aceasta este situația actuală în ceea ce privește măsurile pe care le-am luat și ceea ce dorim să realizăm. A doua componentă, așa cum am spus și până acum, se referă la Consiliul Extraordinar din mai, pe care îl pregătim și care va pregăti, uh, de fapt, Consiliul European din 24 uh, iunie, care se va referi și la migrație în general la nivelul european. Deci noi pregătim tocmai această comunicare care încearcă să acopere toate aceste, toată această viziune pe termen lung. Încercăm să abordăm atât perspectiva pe termen lung, iar în ceea ce privește această perspectivă pe termen lung, migrația și migrația pe termen lung uh, este o necesitate pentru Uniunea Europeană uh, din motivele pe care le-am discutat până acum, dar pe de altă parte trebuie ca acest lucru să fie acceptabil, trebuie să ne asigurăm că toate regulile sunt respectate. Deci, sigur că există o necesitate de integrare și de migrație, dar trebuie să abordăm și chestiunea regulilor. Trebuie să vedem cum putem să transformăm frontierele în, în niște puncte de trecere mai de încredere și mai sigure. nu trebuie să ne uităm doar la punctul final al crizei, ci trebuie să ne asigurăm că frontierele sunt mai bine gestionate. Important este să sporim standardele calitative în ceea ce privește gestiunea frontierelor. Sigur că vor exista niște standarde europene de calitate și o abordare europeană bazată pe standardele Frontex. Frontexul nu se va mai concentra numai pe operațiuni de salvare, ci și pe anticipare, astfel încât să se ajungă la o cultură comună a standardelor și să se consolideze gestionarea frontierelor. În felul acesta putem să pregătim și inițiative, inițiative care să sporească siguranța la frontieră. Au existat asemenea inițiativă și până acum. Este important ca uh, informațiile să fie suficiente astfel încât frontierele să devină mai sigure și trecerea punctelor de frontieră să fie mai uh, facilă. După cum spuneam, gestiunea frontierelor este foarte importantă, dar, în al doilea rând, trebuie să vedem cum putem să gestionăm mai bine spațiul Schengen. Spațiul Schengen, așa cum s-a mai spus și cum s-a discutat în multe documente, guvernanța Schengen suferă de o mentalitate deficitară. Noi, în calitate de Uniunea Europeană, încercăm să fim cât mai obiectivi și să ținem cont de interesul general și am înaintat deja o propunere, o propunere de a reforma sistemul de evaluare Schengen, uh, care până acum se baza pe o abordare interguvernamentală, care acum să fie înlocuită de o abordare mai orientată către comunitate, pentru ca evaluarea și propunerile să fie mai obiective. Trebuie să acoperim neajunsurile și să eliminăm deficitele din statele membre. Trebuie să fie um, facilitate uh, progresele. De asemenea, dorim să înlocuim mecanismul prezent de suspendare unilaterală cu un uh, mecanism comunitar, deci practic aceeași abordare ca și la mecanismul de evaluare a Schengen, un mecanism care să dea posibilitatea Comisiei de a propune ca ultim resort în cazuri excepționale reintroducerea controlelor la frontieră în, în cazul unor state membre care nu sunt în stare să protejeze frontierele externe sau nu doresc să facă acest lucru. Deci, al doilea punct se referă la modificarea acestei abordări interguvernamentale în ceea ce privește evaluarea Schengen cu un sistem de evaluare mai orientat către comunitate și de asemenea să se prevadă această posibilitate a suspendării, sigur, în anumite cazuri bine definite și ca ultimă soluție de ultim resort. Cam acesta este primul aspect care se referă la gestionarea frontierelor. În al doilea rând, vorbim despre țările care se găsesc în spațiul Schengen, aici este foarte importantă integrarea mai bună a migranților care să se adapteze mai bine pe piața muncii, să se adapteze la toate procesele care au loc. Acest proces începe în țările din care pleacă, nu abia atunci când ajung aici, deci această integrare este foarte importantă. De asemenea, sistemul de vize trebuie să fie gestionat mai bine. Același lucru care, pe care l-am spus pentru Schengen este valabil într-o oarecare măsură și pentru sistemul de vize. Am văzut, ca urmare a sistemului de liberalizare a vizelor în Balcan, că au apărut anumite tensiuni în ceea ce privește modul de utilizare a regimului liber al vizelor. Trebuie introduse niște mecanisme de monitorizare și noi ne bazăm inițiativele noastre pe fapte și cifre clare pe care le obținem de la acest mecanism, dar în același timp trebuie să propunem un mecanism care, în cazul liberalizării sistemelor de vize, în cazul abuzului sau în cazul unui influx prea mare, să permită unui mecanism de comun- comunitar de a introduce o suspendare a uh, regimului de liberalizare a vizelor pe o perioadă temporară. În cazul în care statul respectiv nu cooperează sau, uh, mă rog, nu se arată dispus să facă ceva pentru a schimba această situație, deci pentru a interveni împotriva acelor cetățeni care abuzează de acest sistem. Deci și în ceea ce privește acest lucru, trebuie să punem lucrurile în balanță, să introducem un mecanism care să suspende regimul de liberalizare al vizelor, sigur ca soluție de ultim resort, dacă este cazul. Însă să fie un mecanism cât se poate de clar, de bine controlat, uh, printr-un mecanism legislativ. Dar trebuie să ne gândim și la introducerea unui astfel de mecanism. A treia componentă, reimplementarea um, unui uh, acord privind sistemul de azil până în anul 2012. Trebuie să vedem care este oportunitatea care ni se oferă și anume să uh, sporim uh, discuțiile la negocierile care au loc. La Consiliul din iunie vor avea loc discuții cu Consiliul cred că ceea ce dorim să obținem este ca până în iunie să se prezinte o imagine a posibilelor elemente care să reprezinte acest pachet. În această comunicare specificăm cu claritate că sistemul de azil este un pilon clar al modelului european de gestionare a migrației, și că vrem să arăt, și vrem să arătăm lumii că noi suntem o Uniune care dorește să ofere protecție internațională, de aceea un, Uniunea Europeană trebuie să fie privită ca un spațiu care protejează drepturile omului și care oferă azil celor care au nevoie de el. Această chestiune, și anume progresul uh, discuțiilor în acest domeniu, este foarte important. Nu pot să intru acum în mai multe detalii, nu are avea niciun rost. Încercăm să relansăm a doua fază a proiectului care acoperă Malta în mod special. Însă dorim să deblocăm propunerea noastră în ceea ce privește readmisia. Avem uh, discuții cu partenerii noștri, astfel încât, măcar pe o perioadă de timp, să schimbăm anumite lucruri, iar apoi, pornind de la propunerea pe care o pregătim, să ne plasăm în noul context uh, financiar. Toate aceste lucruri pot fi făcute în cadrul actual. Parlamentul a făcut multe propuneri și noi le preluăm ca o bază pentru propunerea pe care urmează să o înaintăm. Însă nu putem să deblocăm ceva și să facem ceva concret până nu facem niște progrese mai clare. Ultimul capitol din această comunicare se referă la abordarea globală. Parteneriatul pentru mobilitate și securitate va fi elementul esențial. Acesta trebuie să fie definit ca o politică generală a Uniunii Europene. Iar um, chestiunea mobilității migrației trebuie să fie parte a politicii externe a Uniunii Europene, este o componentă a acesteia, nu trebuie să fie un element separat, ci uh, o funcție importantă a acțiunilor noastre externe, iar uh, diferențierea între abordări va depinde de capacitatea partenerilor noștri de a oferi această securitate și mobilitate. Acesta este ultimul capitol în această abordare globală. Aici uh, propunem în mod specific implementarea bine uh, structurată în zona Mediteranei de Sud. Dorim să definim deci, parametrii acestei oferte de securitate, mobilitate și migrație pentru ca frontierele să fie gestionate într-un mod mai credibil, să se sporească lupta împotriva traficului de orice tip, uh, și de asemenea dorim să utilizăm toate posibilitate care, posibilitățile care sunt date de către uh, spațiul Schengen și, despre acord, și de acordul Schengen. Putem profita de centrul de um, aplicații comune, putem uh, să creștem numărul de vize cu mai multe intrări. Toate aceste lucruri pot fi făcute în baza cooperării Schengen și noi am decis să o consolidăm pe aceasta și să mergem pe acest drum. Deci cred că putem să creăm această atmosferă acolo unde lucrurile pot să progreseze. Mai multă mobilitate pentru studenți, pentru cercetători, pentru oamenii de afaceri, facilitarea vizelor pentru aceștia, și eventual o liberalizare a vizelor, chiar dacă acest lucru nu mi este permis să-l spun pentru că pare un uh, scop mult prea ambițios. Însă, privind în perspectivă, da, trebuie să ne gândim la mai multă securitate, standarde comune și mult mai multă mobilitate pentru a arăta că urmăm și dorim să avem o abordare care să deservească un interes comun. Deci mobilitatea între Africa de Nord și Uniunea Europeană este foarte importantă. Cam aceasta este structura acestui, acestei comunicări, acestui text politic, care va reprezenta baza pentru dezbaterile de la Consiliul din, 20, din 12 mai, un consiliu care va pregăti uh, Consiliul European din 24 iunie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această declarație și pentru uh, prognozele cu privire la această comunicare care va fi discutată de Consiliu în următoarele zile. Avem câteva minute pentru discuții cu grupurile politice, cu membrii acestei comisii, dar nu avem mult timp la dispoziție, fiindcă, nu uitați, mai avem un punct cu ușile închise, unde vom discuta registrul de numele pasagerilor, deci vă propun să ne limităm la întrebări și să nu facem afirmații și declarații în dialogul nostru uh, cu oaspetele nostru pentru a putea folosi timpul cât mai uh, repede, cât mai uh, eficient. Dau acum, uh, grupul, dau acum uh, cuvântul grupurilor politice din partea PPE-ului, domnul Coeliu. Domnule președinte, nu am prea multe de spus, ca să fiu sincer, dar aș dori să fac câteva observații succinte, dacă îmi permiteți. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care le-ați oferit, domnule Manservisi. Servisi eu uh, pot să spun că nu mă declar foarte mulțumit când uh, primesc informații cu privire la noile sisteme, fiindcă cred că, în primul rând, trebuie să finalizăm sistemele pe care le avem la dispoziție acum, SIS-2, de pildă, și abia apoi ne putem gândi la sisteme noi. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește faptul uh, că, în ceea ce privește părerea dumneavoastră cu privire la cooperarea Schengen la nivel local, dar uh, trebuie să ne asigurăm că acest tip de cooperare uh, se ocupă de problemele unde există competență. În momentul în care un uh, ofițer Schengen dintr-o, uh, dintr-o țară Schengen uh, lucrează umăr la umăr cu un uh, ofițer dintr-o țară, să vedem, uh, să ne asigurăm că bazele de date europene uh, sunt accesate numai de, um, ofi- de um, ofițerii din țările europene și că nu există scurge de informații către țări terțe. Bun, sunt multe aspecte de luat în considerare, dar dați-mi voie să subliniez acum ceea ce a spus dumneavoastră cu privire la ceea ce numesc eu Uh, această supapă de urgență a Schengenului. Ce se întâmplă când nu funcționează Schengenul? Uh, vreau să vă spun că Schengenul înseamnă libertate de mișcare și pentru mine, cred, și nu sunt singurul aici în Parlamentul European, uh, Schengenul este uh, eroic, este unul dintre simbolurile europene. Iar eu mă tem că Acum noi încercăm să ne slăbim uh, simbolurile, eroii și uh, într-o situație în care Uniunea Europeană este slăbită de această criză economică și financiară, iar Schengenul nu trebuie, nu putem să-l lăsăm să fie slăbit. Iar adesea cred că uneori luăm hotărâri sau facem declarații politice care, slă, care slăbesc uh, zona Schengen. Sunt de acord, într-adevăr, ar trebui să avem grijă în ceea ce privește uh, acest sistem, această supapă de urgență. Este vorba de uh, reinstalarea controlului la frontieră de către un stat membru, trebuie să avem o abordare europeană, fiindcă uneori Uniunea Europeană ar trebui să ia această măsură, dar ar trebui să discutăm acest lucru în cadrul noului mecanism de evaluare a uh, zonei Schengen, așa cum a spus dumneavoastră, și nu în afară, fiindcă nu este vorba de o, o decizie, uh, o altă decizie, trebuie discutată în cadrul acestui mecanism. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, am acum cerințe de luare a cuvântului din partea grupurilor politici, politice și nu numai, dar vă rog să vă limitați la două minute. Domnul Claude Moraes, domnule președinte, e ciudat că vorbim aici despre întreaga politică de migrație uh, la nivel de termen scurt sau lung este ciudat, fiindcă acum se vorbește despre o comunicare cu privire la migrație, se vorbește despre o dispută cu privire la unul dintre principiile fondatoare ale, fondatoare ale Uniunii Europene, vorbim despre mecanisme temporare care să facă față urgențelor la nivel european și mai mult vorbim și despre politici de migrație pentru Uniunea Europeană într-un moment de austeritate dreptate într-un moment în care toată lumea uh, reacționează foarte puternic împotriva migrației și mai mult avem pachetul migrației care uh, va fi gata în 2012, dar aș dori să vă citez din scrisoarea uh, de la summitul italienez. Vom avea un sistem până în 2012, dar Uh, ca într-o formă care să fie uh, durabilă pentru sistemele de azil naționale. Nu ar trebui să vă adresăm dumneavoastră aceste întrebări. Într-adevăr, ce Consiliul, aceste contradicții sunt atât de bătătoare la ochi și E ca și cum am, fi, am trăit într-o lume absurdă, iar noi tot ce putem să facem acum este să ne ocupăm de chestiuni cu care cu care suntem capabili să ne ocupăm. Iar în comunicare, vreau să vă adresez această întrebare pentru a putea uh, înregistra un oarecare progres, am întrebat-o pe doamna Mastrom în legătură cu, mecanism, de, cu directiva privind protecția temporară. Am adresat această întrebare fiindcă nu avem un sistem de azil care să formalizeze uh, împărtăș, um, partajarea sarcinilor, iar acum în situația din Kosovo, în situația din zona mediteraneană, am făcut această solicitare din pluripartită, nu eh, numai eh, unilaterale. Ce se veți spune în această comunicare cu privire la acest lucru? Veți spune că nu aveți majoritate la Consiliu, din nou, veți spune că eh, Comisia vrea să uh, Uh, deblocheze acest mecanism. Acestea sunt probleme de care putem discuta, fiindcă dacă v-am vorbit de întregul domeniu, e mult prea greu. Dar uh, în ceea ce privește Schengenul, vreau să vă întreb următorul lucru. Uh, um, garanția care se dorește de către Parlamentul European și nu este vorba aici doar de un partid anume, este în legătură cu Schengen faptul că există mecanisme de reinstalare a uh, frontierelor și controlelor la frontieră în situații excepționale, dar avem un sistem de evaluare interpares. Ce se întâmplă acum? Uh, Comisia va, transporta, va, va, tra, va transforma acest, această evaluare interpares într-un mecanism care uh, va necesita acordul la nivelul statelor membre în ceea ce privește reinstalarea controlelor la frontieră, chiar și, statele, chiar și acordul statelor membre care nu sunt vizate. Și, uh, iar, iarăși, domnule președinte, încă un aspect, chiar dacă nu o să-mi depășesc timpul de vorbire, în ceea ce privește pachetul uh, migrație și azil, aceste două uh, pachete au reunit uh, raportorii de pe întreg spectrul politic. Ce se va întâmpla la Consiliu aici? Majoritatea este strânsă, oricum, și ne vom regăsi într-o situație deloc plăcută. Comisia uh, poate să bată înainte și să spună că toate sunt bune și frumoase și suntem alături de dumneavoastră în legătură cu aceste măsuri, dar cum rămâne cu Consiliul? S-ar putea să fie o întrebare ingenuă, dar în ceea ce privește aceste două pachete, s-ar putea să se înregistreze blocaje, fiindcă ne confruntăm cu o situație de austeritate și teamă la nivelul statelor membre, iar aici nu, nu vă cer să răspundeți astăzi la această întrebare, dar în momentul în care se va prezenta comunicarea Comisiei, trebuie să se dea un răspuns, fiindcă acest lucru este o realitate, trebuie să vedem unde se poate înregistra progres. Se face oarecare progres acum în ceea ce privește uh, pachetul cu privire la azil, dar în ceea ce privește migrația vom ajunge la un blocaj nu din cauza cauza activității noastre a Comisiei sau a Parlamentului, ci din cauza unor factori externi. Vă mulțumesc, domnule Moraes. Domnul Mulder are cuvântul din partea grupului ALDE. Vă rog frumos să nu uitați că sunteți presați de timp. O să fiu succint, domnule președinte. Am citit uh, răspunsul domnului Barroso Uh, șefilor de stat și de guvern Franței și Italiei și am fost uluit, indiferent dacă ești pro sau contra Schengen. Prima mea întrebare este, se poate, este posibil uh, să, să reinstalăm, să, re, să reintroducem uh, controlele la frontieră. Dacă facem acest lucru la granița între Germania și Olanda, am avea ambuteiaje de la Amsterdam până la frontieră, la orele de vârf. Deci vreau să vă întreb, cum, uh, cum uh, presupune Comisia că se poate se pot reintroduce aceste controle la frontieră, așa cum a propus domnul Barroso. Doamna Argentinii, acum, din partea verților. Mulțumesc, domnule președinte. Am aici un uh, document, un proiect de document în ceea ce privește comunicarea cu privire la migrație și aș dori să vă citez de la pagina 6 în legătură cu guvernanța Schengen, un mecanism uh, care ar trebui să fie introdus, care să permită coordonarea și, coordonarea și reintroducerea temporală, temporară a controlelor la frontieră la anumite frontiere. Se spune la sfârșit că Comisia analizează eficiența și fezabilitatea unei astfel de propuneri și va da rezultat, va da rezultate în curând. Ce înseamnă în curând, vreau să vă întreb, ce înseamnă coordonare aici, ce înseamnă temporar, iar o întrebare la nivel politic, Dumneavoastră ați uh, înaintat propuneri cu privire uh, la TIC, la lucrătorii sezonieri, iar lucrurile nu avansează la Consiliul. Consiliul nu dorește să uh, ia hotărâri cu privire la Uh, migrația um, slab calificată și după o criză cu care ne-am confruntat, acum se face o propunere pentru controle la frontieră interne fără criterii foarte clare. Dacă asta va fi documentul pentru miercurea viitoare și dacă știți deja că veți face o propunere în curând, ne puteți spune despre ce e vorba, care este conținutul acestei propuneri. Vă mulțumesc! Niciun alt grup politic nu dorește să facă vreo declarație, deci dau cuvântul doamnei Indveld. Pot să fiu deosebit de succintă, domnule președinte. Vreau să fac o observație pentru procesul verbal, și anume că am fost frapată de faptul că scrisoarea uh, către președintele Franței și uh, um, cel al Italiei a fost trimisă de către președintele Comisiei, domnul Barroso, și nu de către comisarul competent în acest domeniu. Mă gândesc ce fel de semnal a fost acesta. Apoi, vorbind despre închiderea frontierelor, cândva am pus și eu o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la acest lucru și știu că au existat, une, au existat solicitări și în trecut în acest sens. Nu știu dacă era justificat sau nu, dar știu că atunci când a avut loc vizita uh, papei la Malta s-a uh, uh, luat această măsură de închidere a frontierelor pe o perioadă scurtă de timp. Și apoi știu că și în Portugalia s-a reintrodus controlul la graniță. Noi, și când am pus această întrebare cu solicitarea de răspuns al Comisiei, mi s-a spus nu putem să vă dăm detalii pentru că ține de uh, securitatea internă a acelor state membre. Deci, eu mă întreb dacă, în cazul de față, reintroducerea controlului la graniță este justificat. Vă mulțumesc. Doamna Keller, și dumneavoastră doreați să puneți o întrebare. Da, împărtășesc și eu scepticismul și criticile adresate de antivorbitorii mei și am și eu o mulțime de întrebări pe care aș dori să le adresez. Dumneavoastră ați spus că încă nu există un instrument, altul decât cu caracter interguvernamental, uh, care să permită uh, reintroducerea controlului la uh, frontieră dar am înțeles că există posibilitatea de a lua asemenea hotărâre în cazuri de urgență. Dar cine hotărăște când este un caz de urgență? Cine ia această hotărâre? Cine face evaluarea? Și atunci când se introduc uh, um, din nou aceste uh, uh, măsuri de control la graniță, ele sunt de ambele uh, părți ale uh, frontierei sau numai de o singură parte și iarăși cine ia această hotărâre? Aceste aspecte nu sunt deloc clare. Și apoi, mecanismul pe care îl avem în prezent care permite statelor membre să hotărască unilateral dacă doresc să reintroducă controlul la frontieră sau nu. Deci acest mecanism uh, va fi uh, acum aplicat sau nu și ce impact va avea asupra uh, uh regimului de uh, um, facilitare a eliberării vizelor. Și dacă va avea un impact sau dacă se va întrerupe acest uh, sistem, încă o dată, cine va la hotărârea? Mulțumesc, doamnă Zibel. Mă întreb de ce discutăm acum despre o înnoire a acelui Schengen. Mă mir de ce evoluții de timp au loc, pentru că vorbim aici despre două spectacole ale lui Sarkozy și Berlusconi, care se poartă ca și cum uh, Europa nu ar fi capabilă să își controleze frontierele și care doresc să construiască în mod artificial o situație cu mijloace care erau de fapt dedicate altor lucruri. Și acum în mod artificial creează această situație uh, și anume ne aduc pe noi uh, la a discuta despre dacă este nevoie de controle interioare din nou în Europa sau nu de ce uh, Berlusconi îi trimite către Franța pe refugiați și nu înapoi în Tunisia? Pentru că, până la urmă, aceasta nu este o problemă a uh, spațiului Schengen, ci este o problemă între doi oficiali care nu sunt în stare să uh, abordeze această problemă obiectiv, care vor numai să obțină mai mulți bani de la Uniunea Europeană și multe alte privilegii. Dacă discutăm acum despre faptul că avem nevoie de mai mult control, dar sigur că nu dorim nici să le îngreunăm situația uh, studenților și oamenilor de afaceri din Europa. Cei săraci vor avea de suferit și până la urmă când tragem linie, aceasta va fi concluzia. Dar și cei săraci și aceștia, de aceștia avem nevoie în Europa. Cei care lucrează la negru în Uniunea Europeană nu sunt manageri de top, sunt uh, lucrători puțin calificați, needucați, care găsesc aici de lucru pentru că cineva dorește să le ofere un loc de muncă. Și asta nu e o problemă a Schengen, ci este o problemă socială și este o problemă uh, referitoare la modul în care noi ne configurăm piața muncii. Iar în ceea ce privește aceste spectacole oferite către publicul european de către Berlusconi și Sarkozy, care doresc să se vorbească despre o reînnoire a Schengen, iată, părerea mea este că ei transmit un mesaj diferit, pentru că nu fac altceva decât să sporească teama cetățenilor noștri în loc să ducă la o soluționare a acesteia. Danke, Frau Siepel. Now, Mr. Maservisi. Mulțumesc. Acum, domnule Maservici, ați auzit întrebările, comentariile deputaților. E rândul dumneavoastră acum să reacționați. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate criticile adresate și toate aceste contribuții deosebit de interesante, dar dați-mi voie să mă explic. Am spus că în luna aprilie i s-a cerut Consiliului să facă o comunicare pentru uh, măsurile pe termen scurt și în luna mai pe termen lung. Scopul nostru este să spunem tot adevărul, toată povestea, inclusiv care au fost uh, lacunele, neajunsurile. Au apărut unele modificări de la proiectul uh, pe care îl aveți dumneavoastră și cel pe care l-am eu. E vorba despre o comunicare de natură politică care explică cum putem să abordăm chestiunea migrației în uh, mediul actual uh, european și ținând cont de ultimele evoluții, de felul în care gestionăm uh, toate fluxurile migratorii în spațiul Schengen și așa mai departe. Dar după ce vom fi auzit părerea uh, Parlamentului și a Consiliului European, vom ști dacă această linie de gândire poate să fie acceptată sau nu. Deci, cum vă spuneam, este o comunicare de natură politică mai întâi a fost una pe termen scurt și apoi una pe termen lung. Și este important să uh, facem această mișcare acum pentru că uh, cu ocazia Consiliului din iunie se va discuta pe această temă. Poate că se vor putea da niște linii de orientare ca să se ajungă la un acord, să existe niște uh, linii de orientare politică. Nu pot să vă spun mai multe. Aceasta a fost abordarea hotărâtă. Și a fost poate pentru prima oară când am avut o abordare cuprinzătoare despre felul în care putem să gestionăm spațiul Schengen între aceste frontiere care sunt ale noastre a tuturor pentru uh, beneficiul tuturor celor care locuiesc în acest spațiu. Acum, despre anumite puncte precise. Încep cu domnul Coelho. În ce privește sistemul de informații SIS, suntem și noi de acord cu analiza dumneavoastră, cu faptul că au existat uh, uh puncte pozitive, dar și multe uh, neajunsuri. Noi ne dorim să facem o evaluare cât mai exhaustivă pentru ca să ajungem la un sistem mai bun. Nu ne mulțumim numai cu consensul la care s-a ajuns în anul 2008. Ne dorim să ajungem la uh, puncte de vedere comune în ce privește tehnologia folosită, nivelul de protecție a datelor, volumul de date prezervate și, și uh, culese și păstrate și ne dorim să ajungem la uh, aceste puncte de vedere comune cu toate părțile interesate și, bineînțeles, cu Parlamentul și Consiliul. În ce privește cooperarea, ea are loc între statele membre, nu cu state terțe. Vorba despre cooperarea între statele membre care folosesc sistemul SIS, pentru că ne dorim ca um, eliberarea de vize să fie uh, uh, efectuată potrivit unor metode armonizate și, de exemplu, să avem uh, uh, aceleași cheltuieli, aceleași costuri pentru vizele, de exemplu, de turist sau vizele cu intrări multiple. De asemenea, ne dorim să creăm cât mai multe centre comune pentru depunerea cererii de vizite. Pentru că e mult mai ușor să ai o singură locație decât să fii obligat să te deplasezi în diferite orașe în funcție de destinația uh, unde dorești să te îndrepți. Schengen este un simbol. Eu unul sunt funcționar european și pentru mine uh, acest lucru are o mare importanță, dar noi acum ne gândim la o modalitate care să ne permită luarea de decizii în comun și nu luarea de decizii unilaterale. Dacă un stat membru din uh, rațiuni de securitate internă dorește să uh, uh, suspende posibilitatea liberei circulații și să reintroducă controlele la frontieră, în prezent nu uh, are decât obligativitatea de a uh, informa pe statele membre vecine. Deci acum funcționăm potrivit metodei interguvernamentale. Și de fiecare dată trebuie să existe o justificare, trebuie să existe precizări în ce privește durada acestei uh, reintroducerea controlelor la a frontieră. Dar acum când are loc uh, dezbaterea în ce privește extinderea spațiului Schengen, ne lovim cu probleme similare, tocmai din cauza că se folosește tot timpul metoda interguvernamentală. Dar noi ne dorim, cum spuneam, să putem să comunitarizăm cele două sisteme, atât cel de evaluare, cât și sistemul SIS. După ce v-am ascultat, rămân cu sentimentul că și Parlamentul este de acord cu ce a spus Comisia și că mai degrabă ați fi în favoarea renunțării actualului sistem unde sunt posibile aceste decizii luate în mod unilateral de către statele membre. În ce privește pachetul de azil, avem acest termen limită, anul 2012, așa cum s-a stipulat și în programul de la uh, Stockholm. Având în vedere faptul că și acest punct se află pe ordinea de zi a Consiliului din iunie, poate că avem o nouă oportunitate de a avea o abordare uh, în comun la nivel european a acestui pachet și încă o dată uh, la uh, abandonarea metodei interguvernamentale. Pentru că ne dorim să avem un sistem mai integrat, mai european și el să funcționeze încă din anul 2012. După părerea noastră, toate aceste uh, modificări ne-ar putea permite să funcționăm mai bine. Dar e nevoie de legislație, nu numai pentru a prezerva drepturile deja existente, ci și pentru a modifica procedurile. Este o perioadă în care explorăm diferite piste, e un moment de încercare și nu e vorba despre un dialog între noi și statele uh, membre ale Consiliului, ci un dialog între Comisie, Parlament și Consiliu, pentru că și la Parlament au loc dezbateri pe aceste teme și știm că vor exista contribuții din partea dumneavoastră, așa cum și Comisia la rândul ei va face propuneri concrete în luna iunie. Nu e ușor, dar la nivelul Consiliului ori explorăm aceste posibilități, ori renunțăm. E dificil să ne imaginăm că dintr-o dată la Consiliu se va ajunge la un acord în ce privește um, Eurodacul sau um, acordul de la Dublin. Trebuie să aplicăm politica pașilor mărunți. Poate părea ciudat, dar se poate întâmpla acest lucru, să se reintroducă controlele la frontieră. Franța a împiedicat accesul pe teritoriul său a trenurilor provenind din Italia și a informat Comisia despre acest uh, această măsură spunând că o făcea din motive de uh, prevenire a dezordinii uh, publice. Ați vorbit despre ce s-ar întâmpla în cazul în care ar exista din nou uh, controle la frontiera între Germania și țările de jos. Da, dar încă o dată s-a mai întâmplat. De exemplu, atunci când au existat uh, evenimente sportive, unde un anumit stat membru se temea încă o dată de posibilitatea de tulburări a ordinii publice. Și nu s-a ajuns în fața Curții de Justiție. Oricum, orice sistem pe care îl vom inventa ar trebui să fie mai transparent și mai eficient de cel pe care îl avem în prezent. Piața unică a fost creată tocmai pentru a favoriza uh, libertatea de uh, circulație, de mișcare și orice fel de măsuri care contravin acestei libertăți trebuie să fie uh, tot timpul uh, rare și bine justificate. Comisia și-a făcut treaba, avem uh, propuneri, dar în tot, timp, uh, tot acest uh, răstimp trebuie să încercăm să găsim un echilibru între lupta împotriva imigrației ilegale, între păstrarea a securității pe plan intern în Uniunea Europeană și în prezervarea atractivității Uniunii Europene pentru um, anumite categorii de imigranți. Și nu trebuie să fie o politică unilaterală, ci colectivă. Nu este deloc ușor însă noi am vrut să trimitem acest mesaj către Consiliu și către Parlamentul European pentru a ști dacă se poate ajunge la un consens. Cu cât avem o viziune mai de ansamblu, cu atât vom avea de câștigat. În ceea ce privește scrisoarea atunci când un prim-ministru și un președinte al statelor membre scriu, în mod normal, cel care răspunde este președintele, nu comisia care este responsabilă pentru politica respectivă. Asta este practica firească. De aceea nu cred că putem să ne, poate să ne surprindă ceva, pentru că asta este procedura normală. În ceea ce privește protecția temporară, protecția temporară este ceva Comisarul Malmström a spus că dacă judecata noastră politică este că condițiile nu sunt date, iar consensul reprezintă doar o gesticulare de a face propuneri, nu se poate proceda așa. Punctul de plecare este să vedem dacă condițiile de la fața locului sunt îndeplinite sau nu. Iar atunci când uh, vorbim despre fluxul de migrație iregulat de, din Tunisia, trebuie să vedem cum stau lucrurile. Anumite persoane caută protecție pentru că nu se pot întoarce din cauza instabilității și războiului. Însă este dificil uh, de evaluat pentru că uh, trebuie să vedem în ce măsură putem aplica directiva. Trebuie să ne întrebăm dacă acest instrument este util astfel încât să abordăm și problema Maltei în uh, același fel. Sigur, în Malta sunt mai puțini refugiați, dar și Malta este mai mică, deci toate aceste lucruri trebuie luate în considerare. Trebuie să vedem dacă aceste condiții sunt și ele abordate, dar putem să evoluăm în modul nostru de gândire. Doamna Malmström a spus că este un instrument care nu a fost folosit niciodată, de aceea ar trebui să-l luăm în considerare cu toții, pentru că nu vorbim aici despre un prag cantitativ, ci despre impact și impactul trebuie să fie evaluat, iar pentru a oferi protecție temporară, um, și pentru a ajunge la un acord trebuie să fie o povară comună. Și există întotdeauna două componente, nu numai una de care trebuie să se țină cont. Cred că, mm, în ce privește restul, cine decide suspendarea acordului Schengen, trebuie să vedem care este intenția noastră, nu veți găsi detalii, este un principiu uh, Um, pe care dorim să l implementăm, vrem să schimbăm sistemul și vrem să vedem cum este perceput, uh, a perceput această propunere de către Consiliu și Parlament. Mulțumim, domnule Manservisi, mulțumim pentru acest schimb de opinii și pentru uh, ideile pe care ne le-ați împărtășit și pentru faptul că ați răspuns la întrebările deputaților. Sperăm că îngrijorările care le-au fost exprimate uh, vor uh, reprezenta o bază de discuție pentru întâlnirea care va avea loc la Consiliu. Directorul uh, de la Departamentul pentru Securitate și Afaceri Interne este deja alături de noi, deci îi urăm bun venit și îi amintim că vom începem cu partea uh, de ședință cu ușile închise. Îi mai mulțumim o dată domnului uh, Manservisi, îi urăm la revedere și toate cele bune! See you next time, Stefan! Yes. Again.